Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi, domnilor și domnilor, aș dori să începem acum ședința noastră. Avem mai mult limbi din nou decât deputați. Este luni după amiază și știți cu toții că pentru foarte mulți colegi nu este foarte ușor să ajungă la Bruxelles, dar sper ca și la celelalte audieri să ni se mai alăture colegi pe parcursul reuniunii. Aș vrea să vă salut în primul rând pe toți și aș vrea să fac două comentarii inițiale. Primul comentariu despre limbi l-am făcut deja. Documentele reuniunii vreau să vă atrag atenția că au fost trimise pe mail și nu sunt disponibile pe hârtie. Întreaga audiere se va face de asemenea live pe Europarl Webstream. Aș vrea să vă întreb apoi dacă există comentarii despre ordinea de zi pe care ați primit-o. Nu pare să fie cazul, așa că se consideră adoptată ordinea de zi. Punctul 2 erau procesele verbale care au fost trimise de asemenea pe mail. Văd că nimeni nu are niciun comentariu și se consideră adoptate și atunci trecem la punctul 3 și anume la audierea publică cu privire la spălarea banilor și uh, evaziunea fiscală. chestiunile de respectare a regulilor și uh, de cei care le respectă și cei care nu și cum se poate să le îmbunătățim. Acesta este um, subiectul în prima parte, pentru că am întâlnit această, am împărțit această audiere în două părți. Prima parte, așadar, va asculta diferite autorități europene și aș vrea să-l salut pe domnul Giovanni Kessler, care este director general al uh, European Anti-Fraud Office, oficiul european antifraude OLAF, pe Simon Rionde, de asemenea reprezentativ, reprezentant uh, al Europol și al FIU.net din partea Europol. Bun venit! și domnul Klaus Mayer Cabri, care este membru german al Colegiului Eurojust. Vă urez bun venit și dumneavoastră. Înainte să începem, aș dori să mai fac trei comentarii. Aceasta este cea de-a patra audiere la care participăm și suntem în, ne aflăm într-un moment în care tocmai uh, ne formăm o opinie și facem pregătirile pentru un prim document de lucru pe care îl vom publica. După ce am audiat jurnaliștii, unde am discutat despre standardele internaționale, astăzi vom avea oportunitatea să înțelegem mai bine care este funcția și rolul unor autorități de supraveghere care își spun cuvântul în cadrul legislației europene în domeniul spălării banilor și în lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale. Am vrea de asemenea să verificăm ce măsuri sunt necesare pentru ca cea de-a treia și a patra directivă cu privire la spălarea banilor să fie mai bine introdusă în cadrul legislativ ținând cont de experiențele pe care le-am avut în cadrul uh, documentelor Panama. Și un al treilea punct foarte important, vrem să aflăm mai multe propuneri pentru ca să ne putem trage concluziile după această comisie de anchetă. După cum spuneam, am împărțit această audiere în două părți. În primul panel o să avem uh, reprezentanți uh, ai instituțiilor uh, europene și în al doilea panel o să discutăm despre problemele dintr-o perspectivă națională cu reprezentanți ai autorităților naționale. Însă, înainte să începem, propriu zis, aș vrea să fac trei comentarii. Avem așa numitul Financial Action Task Force, FATF, care a fost invitat, Task Force-ul pentru Acțiune Financiară. E vorba de un uh, organism interguvernamental la care este membru și Comisia și care urmărește toate evoluțiile și modificările în lume în combaterea finanțării terorismului și în combaterea spălării banilor. De asemenea, această autoritate se ocupă de evaluare. Însă, până acum, nu am găsit încă pe nimeni care a fost gata să vină la audierea noastră și de aceea Săptămâna trecută am scris către președintele FATF cu rugămintea să ne trimită pe cineva în una din următoarele audieri și să ne facă o propunere de persoană. Aceasta este important și pentru că tocmai Comisia, în multe propuneri pe care le face, se bazează pe activitatea acestui task force în domeniul acțiunii financiare. În al doilea rând, am contactat de asemenea și autoritatea de supraveghere suedeză care să participe la aceste audieri. Am fost însă informați că această autoritate de inspecție financiară are un comitet uh, propriu în Parlamentul suedez pe această temă și ar dori să termine mai întâi activitatea în această comisie de anchetă în Parlamentul suedez cu obligația de a raporta după aceea și ne-au spus de asemenea că nu pot să dea mai multe informații Parlamentului European sau mai devreme informații Parlamentului European decât Parlamentului suedez. Și a treia remarcă din partea mea, autoritățile fiscale daneze care au fost de asemenea invitate să participe um, au primit pe 29 septembrie un CD de informații scurse cu 500-600 de um, plătitori de impozite și 6 uh, milioane de coroane uh, daneze de asemenea în cauză uh, și ne-au spus însă și ei că sunt capabili să vină aici numai când procesul acesta este mai, mai înaintat. Așadar, vedeți că noi uh, am încercat să contactăm deja alte instituții din statele membre la această audiere și la celelalte și deci sper să reușim în final să-i avem aici în fața noastră. Însă, acum aș vrea să mai salut încă o dată pe cei trei vorbitori care sunt bine cunoscuți tuturor. Giovanni Kessler, directorul general al OLAF din anul 2011. Domnul Kessler este fost uh, avocat italian înainte să fie procuror și înainte să treacă la funcția de director OLAF, nu ne este foarte cunoscută experiența și persoana dânsului, pentru că am avut foarte multe dezbateri la care a participat în Parlamentul European. Îl mai salut încă o dată și pe domnul Simon Rionde, care este un reprezentant al Europol, este francez, și domnul Klaus Mayer Cabri, care vine din partea Eurojust, din Colegiul Eurojust, din, ca membru german va vorbi în această calitate. Am stabilit următoarele reguli. Invitații noștri vor primi întrebări care au fost trimise și uh, membrilor uh, foarte pe scurt, pentru că știți că vinerea a fost o zi liberă și atunci lucrurile s-au cam uh, dat peste cap. Însă avem așadar 10 minute de introducere pentru fiecare dintre vorbitorii noștri invitați aici după care vom avea o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei noastre cu câte 5 minute, deci sloturi de 5 minute în care vom putea să punem întrebări. Aș vrea să dau cuvântul în primul rând domnului Kessler. Domnule Giovanni Kessler, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte, stimați deputați, pentru această invitație în Parlamentul European la această audiere publică. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre activitatea OLAF. OLAF-ul a lucrat deja destul de mult pe dosarul Panama Papers și vreau să vă spun și câteva cuvinte despre politicile noastre pe care le sugerăm pe baza experienței pe care am adunat-o până acum. După cum sunteți conștienți, Olaf OLAF-ul investigează fraude și neregularități care afectează interesele financiare ale Uniunii. De asemenea, investigează um, comportamentul necorespunzător al stafului și instituțiilor europene și a organelor sale. Acestea sunt uh, acțiunile noastre pe latura de investigație, dar avem și un mandat de contribuire la politicile europene de combatere a fraudei. În exercitarea primului uh, set de competențe al nostru de investigație, Olaful folosește toate sursele deschise de informații pe care le primește și le are. De exemplu, în ultimii ani am investit foarte mult în achiziționarea unor instrumente funcționale de analizare și procesare a informațiilor care vin din diferite surse. Așadar, atunci când documentele Panama au fost publicate, analiștii OLAF au constatat imediat că acest document ar putea să fie de mare ajutor în, fraud, în combaterea fraudei și corupției și în investigația împotriva personalului care se comportă neregulamentar din acest punct de vedere. În mai 2016, de îndată ce datele din partea jurnaliștilor de investigație au fost făcute publice, Olaful a descărcat baza de date a documentelor Panama, care continua, conținea 430.000 de eh, entități sau de nume de entități, aproape 430.000 așadar, de persoane și de companii care erau listate în aceste documente și care au devenit publice. Ceea ce am făcut noi este că am verificat, în primul rând, dacă următoarele trei categorii fuseseră legate în vreo manieră de companii offshore care sunt expuse așadar în documentele Panama. Și am uh, creat trei categorii. Prima categorie este funcționari și membri ai instituțiilor europene pe care o să-i definesc mai îndeaproape după aceea. A doua categorie, experți care oferă servicii în cadrul proiectelor uh, europene și beneficiari ai fondurilor europene. A treia categorie, persoane sau entități care fuseseră deja implicate în spețe, în cauză, deci pe rol sau închise, încheiate de la OLAF. O să fiu mai precis despre toate cele trei categorii, însă ceea ce am făcut noi este în primul rând să verificăm dacă în cele 430 de mii de nume, de companii sau de persoane care au devenit disponibile prin Panama Papers sau care erau legate oarecum de documentele Panama, uh, existau um, reprezentate vreuna din categoriile pe care le-am menționat înainte. Am verificat așadar listele celor 430.000 pentru a vedea dacă sunt nume care corespund Am vrut să vedem ce fel de funcționari uh, erau pe aceste liste. Am instituit așadar în sistemul nostru o listă cu numele funcționarilor europeni care aveau funcții înalte de management, de exemplu, nume ale comisarilor actuari și comisarilor foști din mandatul trecut, numele directorilor general și numele meu de asemenea, numele directorilor sau directorilor executive ai tuturor agențiilor, numele tuturor deputaților în Parlamentul European din această legislatură, 810 avem noi, știu că sunteți mai puțin de 810, dar sunt schimbări și atunci rămân toate persoanele pe listă și toate aceste date sunt uh, disponibile public. Și apoi am mai trecut și numele categoriilor de personal în instituțiile europene care ar putea fi considerate ca fiind mai de risc. De exemplu, funcționari pe care cadrul de reglementare actual era considerat ca fiind extrem de important pentru tascul, pentru sarcinile pe care le a, în aplicare, de exemplu, inspector în domeniul bugetului sau uh, punere în aplicare execuție bugetară și așa mai departe. Am verificat așadar toate aceste persoane pentru a vedea dacă vreuna dintre ele este legată uh, de cele 430.000 de nume pe care le-am uh, aflat prin Panama Papers. A doua categorie de date pe care am întocmit-o este cea a experților care oferă servicii pentru proiectele europene și beneficiarii fondurilor europene. Și, după cum spuneam, persoane sau entități care au fost implicate în uh, cazuri OLAF în curs sau uh, trecute. Așadar, scopul acestei investigații nu a fost nu numai să descoperim orice formă de încălcare a folosirii bugetului, uh, de exemplu, uh, al Uniunii, dar și pentru a vedea sustenabilitatea proiectelor europene în vederea unei corectări a acestor uh, proceduri, pentru a analiza, de exemplu, și principiul de proporționalitate aici. În totalitate, OLAF a analizat aproximativ 40 de mii de persoane și de companii care făceau parte din aceste categorii. Pot să vă spun că peste 50% din aceste 40 de mii de nume sau entități sunt legate de a treia categorie, adică persoane sau entități deja implicate în investigații OLAF vă imaginați de ce am făcut acest lucru, pentru că cu siguranță am fi primit informații foarte relevante pentru investigațiile noastre în curs. Așadar, am verificat dacă în cele 430 de mii de nume pe care le-am uh, aflat prin publicarea documentelor Panama, regăsim vreuna din aceste 40 de mii de persoane și companii și, după cum spuneam, peste 40 de, jumătate din 40 de mii au fost mai ales cei care erau deja în investigații OLAF. Nu a fost un exercițiu foarte simplu, a durat mai mult de 10 zile mai întâi să curățăm datele propriu-zis, așa cum se numește, de exemplu, în limbajul nostru, o purificare a dosarului pentru a avea date cât se poate de bune, de exemplu, un nume slav din alfabetul cirilic, chirilic în alfabetul uh, nostru a trebuit să fie modificat pentru ca să fim siguri că vorbim de aceeași persoană, tot felul de astfel de proceduri care sunt necesare pentru a avea o listă completă. Deci, cele 40.000 de nume după aceea, purificate așa cum au fost, au fost uh, transferate într-o bază de date de identificare a companiilor și a relațiilor dintre persoanele respective automat acest soft um, încearcă să facă corelări bazate pe variații de, de um, um, litere, așadar în funcție de cum se scrie numele respectiv, dar 430 uh, de mii, deci, de nume au fost mai întâi um, analizate, după aceea cele 40 de mii analizate și am găsit 17 coincidențe, deci un număr foarte uh, scăzut, având în vedere numărul foarte larg de persoane și de companii pe care le-am investigat, acesta fiind, după părerea mea, un semn foarte bun pentru instituțiile europene. Trebuie să notăm că mai multe din acestea uh, erau companii personale care erau deja în dosarul de investigații OLAF înainte de publicarea documentelor Panama. Aceasta înseamnă că peste 50% din aceste 17 nume pe care le-am găsit ca fiind corespunzătoare erau persoane sau entități uh, care fuseseră deja investigate de către OLAF. Această informație se referă strict la investigația pe care am făcut-o și care ne-a adus, desigur, o plus valoare foarte importantă la dosar. După această analiză, după cum spuneam, am căutat informații suplimentare legate de documentele Panama din alte surse um, ale OLAF. Am deschis așadar după aceea patru alte investigații, așa cum am răspuns deja în scris comisiei dumneavoastră, însă având în vedere că acestea sunt investigații care sunt pe rol, nu pot să vă dau mai multe detalii despre ele însă pot să subliniez doar faptul că OLAF-ul examinează aceste aspecte, dar nu înseamnă că persoanele pe care le investigăm în momentul de față sunt deja vinovate de ceea ce sau uh, ceea ce se suspectează, este vorba de prezumția de nevinovăție care este în aplicare la noi. Trebuie să vă spun că avem acces doar la foarte puține informații. E vorba de informațiile făcute public pe 19 mai, comparate cu uh, foarte multe uh, informații pe care le-am primit în cadrul acestor documente, acestea nu pot fi considerate decât vârful icebergului. E vorba în continuare de 11 milioane de documente uh, anexe, conexe, care nu au fost uh, considerate de, încă uh, ca fiind uh, investigate care nu ne sunt încă, nu sunt la dispoziția noastră și după cunoștința noastră nu sunt disponibile pentru nimeni și care conțin mail-uri, uh, conturi, nu sunt neapărat nume suplimentare, dar s-ar putea să găsim informații interesante în legătură cu beneficiarii anumitor acțiuni ascunși câteodată în mandatul care nu se poate regăsi neapărat din documentele pe care le avem la dispoziție. Cam aceasta este ceea ce face Olaful și acum foarte pe scurt, dacă îmi permite domnule președinte, vreau să spun câteva cuvinte despre anumite politici Știți că instituțiile europene au adoptat de curând în 2015 directiva antispălarea banilor, și o revizuire a regulamentului cu privire la transferul de fonduri, dar și uh, asigurării trasabilității tuturor transferurilor bancare. După atentatele de la Paris, Comisia a cerut de asemenea și țărilor să transpună această directivă până în 2018. Nu pot decât să susțin această dorință a Comisiei. Avem nevoie foarte mare de aceste acțiuni iar în iulie 2016, Comisia a propus să mai amendeze suplimentar aceste directive pentru a îmbunătăți și aici subliniez puterile serviciilor de informații uh, europene. Domnule președinte, ați menționat această importanță și să faciliteze cooperarea între serviciile de informații. De asemenea, o legătură mai bună între registrul de plăți uh, în statele membre, registre cu um, care permite identificarea posesorilor de conturi bancare implicate în astfel de acțiuni. Că acesta e destul de limitat, însă ceea ce aș vrea eu să adaug aici este că în timp ce toate aceste aspecte sunt extrem de vulnerabile, totuși, în continuare, acțiunea lor e foarte limitată. Deci e foarte important să avem un transfer de informații financiare pentru a combate, um, a combate spălarea de bani. E foarte important și în același timp necesar să încercăm să trasăm uh, cursul a tuturor acestor tranzacții și ceea ce sugerez eu este să facem un pas înainte. Dacă vrem să creăm un registru național de conturi bancare, ar trebui să avem uh, un sistem interconectat, ușor de folosit, un fel de unitate de inteligență financiară care să țină de o agenție europeană uh, de, uh, din același domeniu. Și toate aceste date ar trebui să fie disponibile tuturor uh, celor care investigează orice formă de crimă, infracțiune. De ce numai în domeniul spălărilor de bani, ci și în domeniul corupției, terorismului și a altora pentru că e destul de artificial să facem uh, o distinție între spălarea de bani și corupție și uh, să facem o distinție și între ele și terorism. Mi se pare că sunt domenii foarte conectate și aceasta arată că, de fapt, la începutul investigațiilor e foarte dificil să dai seama ce tip de infracțiune este, dacă e doar o spălare de bani sau e vorba de alt tip de crimă organizată. Dacă avem o urgență, terorismul, sigur că trebuie să acționăm acolo. Dacă e o urgență în domeniul evaziunii fiscale, se acționează acum. Dar, după părerea mea, ar trebui ca acești pași să poată fi extins către toate formele de infracțiuni economice. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Kessler. Ați uh, raportat într-adevăr extins ceea ce a făcut Olaful. Rezultatele de până acum sunt în ceea ce privește cifra, cifrele nu foarte impresionante, dar o să putem întreba mai departe către dumneavoastră ce să facem. Acum vreau să dau cuvântul mai departe domnului Simon Hionde din partea Europol. Aveți cuvântul, vă rog. Distinguished Chair, Honorable Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că ați invitat Europolul la această audiere. Pe 3 aprilie 2016, Asociația Jurnaliștilor de Investigație au arătat că există dezvăluiri de informații din partea firmei de Fonseca. Informațiile care au fost dezvăluite sunt în valoare de aproximativ 11,5 milioane de euro. E vorba de un număr foarte mare de date și a fost nevoie de 40 de ani pentru a acoperi aceste date până în 2016 și se referă atât la persoane juridice cât și fizice. Aceste documente, practic, sunt cele care sunt cunoscute sub numele de Panama Data. A fost făcută publică o bază de date care conține peste 3300 de companii uh, care aparțin uh, dezvăluirilor de informații din Panama Papers uh, și cele care au loc în paradisurile fiscale. Această bază de date este disponibilă pentru utilizarea curentă pentru downloaduri. Este cunoscută ca bază de date corespunzătoare Panama Papers dar uh, situația nu este foarte clară pentru că uh, Curtea Penală Internațională utilizează uh, un sistem separat pentru a analiza activitatea firmei Fonseca și, de asemenea, cele 1,5 milioane de dosare care au fost dezvăluite. Se fac verificări aleatorii în această bază de date și acestea au arătat că anumite entități care au avut legătură cu mass media în Panama Papers nu apar în această bază de date și aceasta pune sub semnul întrebării datele care sunt disponibile pentru anchetă. Mai mult decât atât, nu sunt disponibile informații în ceea ce privește conturile, mijloacele de comunicare sau alte informații de context. Europolul totuși a avut o atitudine proactivă pentru a analiza această de bază de date și a făcut o verificare și cu bazele de date proprii. Rezultatul acestor controle ar fi următoarele. Noi avem uh, uh, peste 3.000 de uh, date relevante. Țările trebuie să primească aceste informații pentru că ele trebuie să confirme dacă sunt valabile sau nu. Au fost identificate multe grupuri de acțiune și acestea reprezintă uh, peste 1700 de uh, hituri, cum ar veni, um, de alegeri corecte și cele referitoare la Europa de Est, de asemenea, reprezintă în jur de uh, 550 de astfel de rezultate pozitive. Toate acestea sunt uh, utilizate Uh, de către noi la ora actuală. În ceea ce privește Hidra, care este responsabilă de acțiuni împotriva terorismului internațional, avem uh, peste 160 de astfel de rezultate pozitive. Obiectivul acestor companii offshore era acela de a ajuta beneficiarii săi pentru a-și, uh, a nu-și plăti impozitele. Datele din Panama Papers se referă nu doar la Uh, delicte de natură economică, dar au legătură și cu delicte precum terorismul, uh, traficul de droguri, migrația ilegală și uh, criminalitatea cibernetică. Țările care au oferit astfel de informații, Statele Unite reprezintă peste 1700 de astfel de rezultate pozitive, fiind pe primul loc dar aceasta poate avea legătură și cu faptul că uh, numărul uh, mai mare de companii din această țară sunt în această bază de date. La câteva zile după ce aceste date au fost uh, dezvăluite în mass media, Europolul uh, a cerut tuturor partenerilor dacă au de gând sau au făcut deja o anchetă legată de datele dezvăluite în Panama Papers. Răspunsurile pe care le-am primit au arătat că mulți erau dispuși să înceapă o anchetă în funcție de disponibilitatea sau nu a datelor. Europol a participat și la o întâlnire organizată de Eurojust în ceea ce privește organizarea și coordonarea anchetelor în curs între statele membre. Din păcate, rapoartele mass media și datele existente nu sunt suficiente pentru a începe o anchetă și uh, lipsa de acces la datele uh, complete obstaculizează ancheta noastră. Europolul este în dispoziția uh, bazei de date vechi și atunci când vom avea toate datele, vom putea avea un flux de informații valabil care să ducă la o prelucrare sistematică a tuturor informațiilor ce ar putea reprezenta un moment de cotitură în multe anchete care sunt deja în curs uh, și sunt confidențiale cu multe din aceste companii offshore. Europolul dorește să susțină cererile ulterioare ale statelor membre în ceea ce privește anchetele în curs. Mulțumesc! Mulțumim! Ultima observație a fost foarte interesantă, domnule Rionde, pentru că nu avem uh, acces complet nici noi. Deci spuneți că se pot trage și alte concluzii. Din 3400 de hituri posibile, ați referit la câteva aspecte cheie. Mulțumesc! Și atunci al treilea vorbitor, domnul Klaus Mayer Cabri, coleg din Germania, membru al Eurojust. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, stimați deputați. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Trebuia să spun câteva cuvinte în germană, dar ca vicepreședinte ales al Eurojust voi folosi limba noastră oficială, engleza. În primul rând, dați-mi voie să vă spun care este rolul Eurojust în spălarea de bani și apoi să vă spun care sunt problemele juridice, dar și practice pe care le-am identificat. Eurojust este rețeaua de cooperare judiciară și dorim să stimulăm, să accelerăm și să îmbunătățim coordonarea investigațiilor și a cercetărilor domeniul penal, de asemenea, desigur, și cooperarea între autorități. Cooperare prin coordonare, asta facem de fapt, dar nu ne limităm doar la statele membre, ci lucrăm și cu state terțe, în acest caz Panama. E important să știți că lucrăm la cererea birourilor publice ale procuraturii din statele membre. Deci nu investigăm pe cont propriu. Ce instrumente avem la dispoziție? În primul rând, întâlnirile de coordonare. Ceea ce înseamnă că, de fapt, aducem la oaltă părțile implicate, birourile naționale ale procuraturii și acolo se discută cazul de la început până la sfârșit, se pun de acord cu ce doresc să facă, ce probleme trebuie soluționate și pun la oaltă informațiile pe care le au. Cel mai important este să se creeze încrederea între birourile procurorilor. E important acest lucru pentru o cooperare corespunzătoare. Și apoi avem centrele de coordonare prin care pot fi desfășurate în aceeași zi mai multe uh, măsuri în mai multe state membre, um, intervenții, arestări, uh, verificări și așa mai departe și organizăm și echipele comune de investigație. Aceste echipe comune sunt pe scurt e o asistență juridică convenită din timp care permite schimb de informații în timp real. Acum, ce face Eurojust în domeniul spălării banilor? Am văzut o mare creștere din 2012 încoace. În 12, 2012 aveam 148 de cazuri și acum suntem la 285 de cazuri și uh, numărarea încă continuă. Spălare de bani și sunt de acord cu Giovanni Kessler. E o faptă care nu stă nu e de sine stătătoare, e legată de fraudă, de corupție, de crimă organizată, de trafic de droguri și chiar terorism. Deci nu putem vorbi izolat de aceste tipuri de fapte. Am văzut că în 57 uh, de astfel de întâlniri de coordonare au fost discutate aspecte de, spă, de spălare de bani, și au fost stabilite 12 echipe comune de lucru pentru cercetare. 57 de întâlniri de coordonare în 280 de cazuri. Vă dați seama cât de importantă este, deci, coordonarea. Fiecare astfel de caz de spălare de bani necesită coordonare internațională. De ce probleme ne-am lovit? și cum pot fi ele soluționate. În primul rând, există întârzieri în executarea cererilor de asistență juridică. Câteodată aceste lucruri presupun mult timp, există multe alte cereri ulterioare, date despre tranzacții, detalii despre bunuri, informații de la suspect sau uh, martori multe state membre sunt diferite autorități responsabile. De multe ori e dificilă coordonarea în interiorul statului membru. Multe state nu au o autoritate de coordonare în acest sens. Chiar recent am avut un caz foarte bun care ne-a arătat plus valoarea Eurojust. Colegii din Cehia am avut o investigație în desfășurare despre evaziune fiscală și spălare de bani cu daune de aproximativ de 25 de milioane. Și descoperiseră unde se afla contul și anume în Austria. Numai printr-o coordonare rapidă la Eurojust a fost posibil să confiște acele 25 de milioane din contul din Austria și asta la timp, pentru că persoana respectivă, făptașul care se afla în Regatul Unit, dăduse deja ordinul ca fondurile să fie transferate. Câteva ore doar mai târziu, banii ar fi fost transferați și nu i-am mai fi găsit. Dar pentru că colegii din Cehia și Austria s-au, au lucrat prin Eurojust, am putut uh, confisca această sumă. diferențele din, uh, dintre sistemele judiciare. Sunt probleme când ne uităm la definiții, la textele juridice, ce înseamnă astfel de de fapte, dacă sunt considerate de drept penal sau de administrativ, dacă se face evaziunea prin omisiune sau dacă intenția este clară, prin ce autorități. Sunt o serie de detalii care definesc aceste fapte transfrontaliere. Există și posibile conflicte de jurisdicție, desigur. Asta în special dacă o <coughs> investigație în desfășurare într-o jurisdicție și cer confiscarea de bunuri într-un alt stat membru. Câteodată e dificil de desfășurat, ar putea să trebuiască să așteptăm până prima investigație s-a încheiat. Transferul de proceduri poate de asemenea să fie dificil. Același lucru cu privire la confiscarea bunurilor. Trebuie să încercăm să confiscăm sau să recuperăm acești bani, să-i lovim pe făptași acolo unde doare cu adevărat, să le confiscăm aceste venituri ilegale. Iată așadar o serie de întrebări care pot apărea. În chestionar aveți un caz celebru, Vertigo, de o mare valoare. Iată ce înseamnă dacă ne coordonăm. Doar din caz din partea Germaniei am avut în acest un caz 600 de scrisori de cereri <coughs> care au trebuit coordonate și implementate. Vă dați seama cât de greu este să lucrezi la o asemenea, asemenea volum. Și de aceea e esențial ca o autoritate ca Eurojust să fie implicată cât mai devreme. În cazul Panama Papers, am avut o întâlnire de început, de coordonare, care a fost foarte importantă și am văzut că într-un astfel de caz atât de important și în caz atât de mare, câteodată e dificil și din punct de vedere financiar și logistic. O întâlnire obișnuită de coordonare costă aproape 8.000 de euro. Iar întâlnirea de coordonare în cazul Panama Papers a costat 60.000 de euro. Ceea ce reprezintă, desigur, o provocare pentru orice tip de organizație. De ce e atât de important să existe o comunicare corespunzătoare între autoritățile implicate? A fost prima, prima situație în care autoritățile au putut vorbi între ele, au putut schimba informații și au putut uh, beneficia de cunoștințele adunate deja de alți parteneri. Dacă dorim să cooperăm cu Panama, asta se poate face prin astfel de întâlniri de coordonare, dar trebuie să vedem că nu avem niciun instrument european care să uh, faciliteze astfel de scrisori reciproce de ajutor. Unele țări au acorduri bilaterale, însă aceste căi diplomatice sunt de multe ori lente și complicate. De aceea trebuie să punem la oaltă resursele și cunoștințele pe care le avem în Europa, iar platforma pentru acesta o reprezintă Eurojust. Și vom face acest lucru Zilele trecute am trimis uh, autorităților din Panama o scrisoare pentru a-i invita la o întâlnire de coordonare. Și vă pot spune aici că Procurorul General al Panama și-a dat uh, acordul, și-a, dat, uh, și-a exprimat interesul pentru a coopera. Așadar, în concluzie, avem un rol important în combaterea spălării de bani și a evaziunii fiscale. Pot apărea aspecte, probleme de ordin uh, legal, juridic, dar fără coordonare nu cred că putem depăși aceste probleme. <clears throat> În ansamblu, așadar, date fiind astfel de cazuri, nu e momentul să tăiem fiind din finanțarea Eurojust. Din contră, mai degrabă ar trebui amplificată finanțarea. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc domnule Maier Cabri. Iată câteva alte aspecte interesante. Am convenit să, dau cuvânt, să dăm cuvântul celor doi co-raportori. Le dăm 5 minute. Și dau acum cuvântul primului co-raportor, Iepe. Mulțumesc pentru prezentare, mulțumesc pentru informațiile trimise în scris. Așadar, prima întrebare pentru Eurojust. Dacă mi-aduc aminte, bine ați spus că un sfert din cazurile de spălare de bani necesită coordonare internațională. Aveți vreo recomandare concretă acum că lucrăm pe directiva de combatere a spălării de bani? Ne puteți recomanda ceva concret? Tuturor vorbitorilor uh, le-aș adresa următoarea întrebare. Ați vorbit de obstacolele cooperării și ar merita, credeți, să creăm un set standard accesibil statelor membre întreb asta și Europol și uh, Olaf. Și pentru Europol, în răspunsurile în scris, multe informații importante, spuneți că Europol primește relativ puține informații din partea statelor membre și poliția hotărăște când și dacă să contribuie la cazuri și că nu se stabilește un plafon minim. Și atunci cum putem face? Cum putem să ne asigurăm că există o mai bună cooperare între statele membre? Și cum putem să ne asigurăm că vă trimit informațiile relevante? Ne puteți uh, da sugestii ca să le putem discuta cu statele membre? Mulțumesc! Mulțumim! I-aș da cuvântul domnului Maier Capri pentru primele două întrebări și apoi celorlalți doi vorbitori. Domnule Maier Capri, vă rog, avem acum o fereastră de 5 minute în total. Mulțumesc. Nu mă pot referi la revizuirea directivei. De ce am dat aceste cifre? Ce anume este important? Nume, natura spălării banilor este astfel încât autoritatea națională nu poate capta aspectul transfrontalier. De ce e nevoie să poată lucra dintr-o poziție de cooperare reală cu partenerii din alte state, atât din UE cât și din afară. Dacă nu există o platformă în acest sens, lucrurile devin foarte dificile. Platforma, mă refer la un loc unde poți vorbi cu părți terțe. Dacă pui resursele la oaltă, puterea e cu totul alta. Dacă 28 de state membre îl vorbesc cu o voce unică cu un alt partener, e cu totul altceva decât dacă două state vorbesc între ele. Această platformă de care vorbeați este de fapt Eurojust, ea există deja. Trebuie să ne asigurăm că acest tip de activitate poate fi făcut în mod corespunzător. E nevoie de bani aici, da. V-am explicat cât costă doar o întâlnire de coordonare și având mai multe astfel de întâlniri de coordonare, bugetul se epuizează destul de repede. Pe lângă aceasta, e nevoie de angajați. Rugămintea mea ar fi așadar să folosim platformele existente în cât mai mult cu putință. Mulțumesc, domnul Rionde. Mulțumesc pentru întrebare. Banii sunt fie scopul pentru crimă organizată sau uh, o necesitate pentru cazul de terorism. Deci, pe, pe bani ar trebui să se concentreze uh, cercetările noastre, iar președințiile actuale și foste s-au concentrat mult pe astfel acest tip de criminalitate. Noi trebuie să convinge mai multe state membre să-și pună la oaltă datele cu Europol. După cum spuneam, doar șapte state membre comunică în mod corespunzător. E important să există o comunicare mai largă pentru a avea o imagine de ansamblu mai bună cu privire la tranzacții suspicioase din UE. Cum dorim să tratăm aceste situații? În ianuarie am început cu aceste unități, FIU, și acum lucrăm la interoperabilitate între această rețea foarte utilă, FIU, cu celelalte agenții de aplicare a legii. Cred că acest lucru este esențial. Cum am putea îmbunătăți cooperarea? Cred că noi și Parlamentul ne poate ajuta să eliminăm obstacolele legale care există în schimbul de informații. E foarte important ca aceste unități, FIU, să poată schimba informații cu autorități de aplicare a legii, cu autorități vamale și așa mai departe în alte țări, simplu și rapid, fără vreo restricție din partea legislațiilor naționale. Iar legătura care se poate face într-un mod centralizat cu Europol ne poate da o imagine de ansamblu foarte interesantă și poate ajuta investigațiile din statele membre. Mulțumesc și domnul Kessler, mai aveți 30 de secunde. Directiva cu privire la spălarea de bani, ce cred eu că este esențial aici? Să aplicăm amendamentele din 16 iulie, care dă posibilitatea tuturor unităților să acceseze datele altor, celorlalte state membre. Și apoi un step, un pas în plus, scuze, ar putea fi un pas suplimentar. Parlamentul poate face aceste baze de date accesibile tuturor autorităților de aplicare a legii din Europa. Sigur, și Olaf. Da? Și în plus și Olaf. Mulțumesc, mulțumim. Și acum, al doilea coraportor, domnul Iecek, el nu este prezent, însă îl roagă pe domnul lui Michel să spună ceva în acest sens. Alors, euh, première réflexion, euh, au, au... Da, o un prim comentariu pentru cei trei invitați. În primul rând, vă mulțumesc pentru că sunteți aici și se vorbește foarte mult despre coordonarea între dumneavoastră și mi se pare că de multe ori coordonarea nu este prea eficientă sau oricum e prea lungă sau necesită foarte multe eforturi. Un al doilea element față de intervenția domnului Kessler, care a venit cu un element foarte interesant și anume un registru de conturi bancare. Așa că, domnule Kessler, aș vrea să vă întreb, pentru că mă întreb dacă a, uh, legislația a, uh, sau legile în ceea ce privește a, uh, viața privată sunt un obstacol în căutările dumneavoastră sau în procesul de coordonare. Care este părerea dumneavoastră? Deseori se A, ridică uh, drapelul protecției vieții private tocmai pentru a împiedica anumite anchete sau pentru a ascunde elemente grave. Un al doilea comentariu, și cred că tot dumneavoastră ați abordat și această chestiune, se face diferența între fraudă, uh, spălare de bani uh, și uh, alături de toate acestea, optimizare fiscală. Cred, practic, că e vorba de același lucru și se creează, practic, o confuzie printr-o lipsă de definiție, care, practic, uh, vulnerabilizează rolul dumneavoastră și munca dumneavoastră. Și o ultimă întrebare pentru toți invitații noștri, dacă v-ați gândit deja, pentru că este de-a dreptul obsedant acest lucru și nu știu dacă într-o zi vom avea în sfârșit o definiție comună pentru toate aceste concepte, pentru că cine face evaziune fiscală sau fraudă fiscală, oricum e vorba de un delict foarte grav și nu știu care este diferența, de exemplu, față de spălare de bani. Ni se spune de multe ori că trebuie să fim eficienți abordând direct această temă, deci mi se pare o întrebare absolut pertinentă. Aș mai avea o întrebare, nu știu cât timp mai am la dispoziție. <coughs> Dacă nu, voi interveni mai târziu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Michel. Domnul Kessler, vă rog. Well, data protection is uh, something Mulțumesc. Protecția datelor este într-adevăr o chestiune uh, foarte importantă și necesară. Avem nevoie de uh, protecția vieții private. Este un lucru care este inclus în legislația europeană, dar de multe ori uh, brațul legislativ trebuie să se coordoneze la nivel intern, pentru că de multe ori protecția datelor se face într-un fel și legislația pentru uh, anchetele respective nu merge pe aceeași linie, există contradicții sau lipsa de claritate în ceea ce privește legile și aceasta creează probleme pentru noi. Și nu-i vorba de protecția datelor în sine, pentru că e clar că suntem de acord cu acest principiu, dar uneori legislația nu este foarte clară și asta este o problemă în special pentru OLAF, pentru că rolul său nu este foarte clar în legislația europeană, pentru că suntem o entitate administrativă și noi ne ocupăm de uh, toate chestiunile administrative legate de comisie și agențiile sale și, pe de altă parte, trebuie să respectăm și regulile anchetei penale uneori și asta câteodată intră în conflict cu regulile administrației. Deci problema nu este legislația în sine, de a avea legislație pentru protecția vieții private, ci eventuala contradicție care apare la nivelul legislației. Acum, referitor la ultimul comentariu pe care l-ați făcut, domnule lui Michel. Eu sunt pentru o abordare nefragmentată a legislației și sunt de acord cu dumneavoastră că avem nevoie de o definiție, însă uneori problema spălării de bani trece dincolo de problema definiției, pentru că spălarea de bani există doar atunci, și știu că știți foarte bine acest lucru, există doar atunci când există un alt delict, deci este urmarea existenței prealabile a unui alt delict. Deci e foarte ciudat să putem încheta asupra spălării de bani fără să putem utiliza acele date pentru a avea și mai multe dovezi în legătură cu acel delict prealabil, absolut necesar. Deci, practic, am avea nevoie de o abordare legislativă nefragmentată, care să ne permită să lucrăm mai bine. Mulțumesc. Mai dorește cineva să facă un comentariu din partea celorlalți doi? Bun, atunci am uh, completat cele 5 minute cu întrebări și acum domnul Caras. Trecem la reprezentanții grupurilor, PP întâi. Da, mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este foarte scurtă și foarte clară, cred, către toți vorbitorii de la panel. Există platformă de jurnalism, Consorțiul Internațional al Jurnalismului Investigativ și aș vrea să vă întreb în ce formă cooperați dumneavoastră cu această platformă mai aveți și cazuri în care cereți documente actuale de la ei? Și dacă da, ați primit aceste documente și în ce măsură aveți senzația că vi se pun la dispoziție toate documentele? Mulțumesc! Da, mulțumesc pentru întrebare. Cine dorește să înceapă cu răspunsurile? Vă rog, domnul Maier Capri are cuvântul mai întâi. Da, întrebarea mea este cea care nu o să vă satisfacă, dar e simplă, pentru că just nu face anchete, uh, și se ocupă doar de coordonare, atunci uh, ea nu cooperează cu această platformă. Dacă o face cineva, trebuie să o facă parchetele din statele membre, dar nu Eurojustul ca instituție. Da, mulțumesc. Domnul Rionde, vă rog să răspundeți. În cazul Europol, noi nu putem avea contacte directe cu această platformă, noi lucrăm pentru a susține statele membre și trebuie ca statele membre să transfere datele și după aceea putem să le păstrăm uh, în uh, da, baza de date. Nu putem decât să facem verificări cu baza de date existentă, dar nu putem să cerem platformei de jurnalism să ne ofere aceste date nouă direct. Mulțumesc, domnul Kessler. Da, mulțumesc spre deosebire de colegii mei. Noi suntem uh, forumul investigativ, deci noi suntem în legătură cu această platformă și lucrăm așadar pe baza datelor care sunt disponibile public de la cele 30.000 de entități, 430.000 de entități, îmi cer scuze. Apoi am intrat în legătură cu ei, am reușit să discutăm cu un reprezentant, avem, uh, am avut o întâlnire cu un reprezentant al OLAF, deci cu ei. Și am cerut de asemenea să primim și documentele restante care nu fusese făcute publice și care ar fi fost extrem de utile pentru investigația noastră. Răspunsul până acum este nu și motivația principală, din câte am înțeles eu, dar trebuie să adaug că nu avem nicio putere, nu putem impune în niciun caz un schimb de informații, dar putem să cerem e voie. Răspunsul a fost însă nu până acum și motivul principal pentru acest răspuns negativ a fost că prin uh, publicarea tuturor documentelor aceasta ar putea expune sursa la uh, un risc de a fi identificată. Deci, momentan, nu am primit ce am cerut. Și nu vrem să plătim pe nimeni pentru că autoritățile fiscale daneze fac acest lucru, dar noi nu am făcut așa ceva și nici nu ni s-a propus. Da, același răspuns l-am primit și noi de la prima audiere cu jurnaliștii care ne spun că protecția surselor este cauza pentru care nu se face acest schimb de informații. Mulțumesc foarte mult, Otmar. Mai avem un minut și jumătate. Dacă vrei să pui o întrebare suplimentară, poți să o pui. Da, mulțumesc. Cunosc această problemă. Important este însă să știm că nu toate documentele au fost puse la dispoziție și că din acest motiv nu a existat alte furnizări de documente, însă la primii doi vorbitori s-a atras atenția în mod evident că procuratura statelor membre poate să pună uh, la dispoziție aceste date. Deci vreau să întreb cum merge colaborarea cu procuratura, cu parchetul, cu autoritățile de investigație din statele membre și puteți eventual să spuneți că vi se transmit satisfăcător date de la aceste instituții? Vă rog un răspuns foarte scurt din partea paneliștilor. Vreau să vă atrag atenția asupra prezentării care va avea loc mai târziu despre procuratură și instituțiile de poliție, spune domnul Maier Capri. Domnul Ionde. Da, până acum nu am primit foarte multe de la parchete. Ne-a trebuit ceva timp să analizăm datele pe care le aveam și ca să revenim la cele 349 de hituri vom uh, trimite pachete, vom primi așadar pachete de la statele membre după ce am trimis noi o cerere la fiecare stat și suntem așadar într-un proces în care așteptăm date de la statele membre. Mulțumesc. Domnul Kessler nu dorește să răspundă, așadar acum, spune președintele, trebuie să dăm cuvântul socialdemocraților. Domnul Ramon Atondeu are cuvântul acum. Mulțumesc. Vreau să vă întreb, în primul rând, care este relația dintre agenții și entitățile administrative fiscale din statele membre. Pentru că s-a dezbătut aici și domnul Riondet a făcut acest comentariu Există un fel de reproș adresat jurnaliștilor față de informațiile pe care le și de asemenea față de informațiile care nu apar, apar în presă. Dar, practic, această comisie există tocmai pentru că jurnaliștii există și nu mi se pare corect să dezbatem aici dacă ei ar trebui să dea mai multă sau mai puțină informație, pentru că ei au fost la originea acestei alarme create în rândul societății. Deci nu știu dacă n-ar trebui să fie statele membre cele care să faciliteze informațiile de care mai avem nevoie. Statele membre sunt cele care trebuie să ofere informațiile de care are nevoie Europolul pentru a continua ancheta. Sunteți de acord? Acum, o a doua întrebare pentru Eurojust. Nu știu dacă există vreun stat membru care să fi cerut în fața dumneavoastră o anchetă referitoare la uh, Panama Papers. Pentru că dumneavoastră coordonați uh, uh, activitatea la nivelul uh, procurorilor naționali, vreau să vă întreb dacă există vreo autoritate națională care să fi cerut o astfel de anchetă. Și în al treilea rând, care este relația dumneavoastră cu uh, autoritățile de anchetă fiscale și de poliție din uh, Statele Unite? Pentru că Statele Unite au uh, competența chiar de a închide anumite bănci atunci când există um, spălare de bani sau un anumit delict și vreau să vă întreb ce relație aveți cu aceștia. Rionde. Mulțumesc. Cine începe? Domnul Rionde, vă rog. Mulțumesc. În ceea ce privește ICG-ul, adică Consorțiul Jurnaliștilor, nu avem niciun reproș de făcut. Este o agenție care oferă susținere statelor membre și după cea de-a patra directivă anti-spălare de bani, registrul uh, centralizat de conturi bancare, toate acestea vor fi obligatorii din partea statelor membre, o să putem să-i obligăm așadar să ni le dea. Însă noi suntem gata să investigăm de fiecare dată când există un, un indiciu că ar trebui să o facem, dar depindem de statele membre. Domnul Maier Capri, da, mulțumesc foarte mult uh, pentru aceste două întrebări care se, la, uh, se referă la Eurojust. Într-adevăr, noi am fost întrebați să susținem investigațiile naționale și eu mă aflu aici în calitate de membru național din partea Germaniei, pentru că prima cerere de a participa a venit din partea Germaniei, așadar așa am fost implicat în acest proces dar toate celelalte state membre din Uniune se implică de asemenea. Cooperarea cu Statele Unite, m-ați întrebat despre ea, avem un acord de cooperare cu Statele Unite și ele împreună cu Elveția și cu Norvegia sunt singurele trei țări care au uh, un magistrat uh, de o legătură la Curtea de Justiție. Acordul se, este și el, conține și el această uh, prevedere și se lucrează foarte strâns împreună cu aceste trei țări pe care tocmai le-am numit. Mulțumesc, domnul Kessler, vă rog. Da, mi-e teamă că nu noi sau statele membre o să poată să obțină acele 11 milioane de documente care lipsesc. Problema nu e aceasta, însă eu cred că nimeni nu are puterea să le obțină. Nici măcar autoritățile din statele membre nu o să poată să aibă competența să țină, să prim, aibă mijloacele juridice pentru a pune mâna pe aceste documente și pentru a le obține ceea ce sigur ar fi o, garantat o sursă de informații foarte prețioasă pentru a descoperi diferite alte infracțiuni, dar nu există nici competența legală și nici posibilitatea să se întâmple, dar fiind dat că, în primul rând, nu știm unde se află aceste documente. Deci singurul lucru pe care îl putem face este să ne punem de acord cu ei, pentru că noi am început investigația, fiind dat că ei au decis spontan să pună la dispoziție documentele, deci singurul caz pe care îl văd eu este să negociem mai departe cu ei, nu știu dacă neapărat calea daneză e cea mai bună, dar să negociem în continuare cu ei pentru a primi Um, sau a avea o imagine de ansamblu care ar putea fi și mai corespunzătoare realității. Mulțumesc foarte mult pentru că n-ați depășit 5 minute în acest panel. Acum, doamna Ruonen Lenă din partea ECR are cuvântul acum, următoarea vorbitoare de pe listă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să Vă spun că propunerea de directivă pe spălarea banilor conține mai multe inițiative foarte binevenite care vor putea să facă transferul de informație către beneficiari mult mai transparent. În același timp există și anumite lacune în ceea ce privește, de exemplu, dacă nu se pot identifica beneficiarii, patronul unei întreprinderi este considerat beneficiar. Ar fi mai ușor, desigur, să investigăm și împotriva unor trusturi care sunt, de exemplu, înregistrate în documentele Panama, însă există destul de multe lacune și în această privință. Care ar fi însă calea cea mai bună de a acționa dacă există o mențiune despre beneficiar? Și dacă s-ar înlocui ultimele lacune, care ar fi impactul acestei acțiuni împotriva, în uh, acțiunea împotriva spălării banilor la nivel internațional? Și mai am o ultimă întrebare. Aș dori să știu câte ceva despre instituțiile pe care le contactează Olaful unde lucrează aceste persoane pe care, când vorbeați despre hituri, despre ce persoane e vorba, care sunt uh, care este rolul lor în instituțiile europene. Da, mulțumesc. Uh, e cam târziu acum, trebuie să vă dau uh, uh, cuvântul pentru ca să-mi răspundeți despre lacune. Domnul Kessler. O să încep cu sfârșitul întrebării. Rezultatul activității de investigație analitică ne arată că nu există o vulnerabilitate structurală în cadrul stafului Uniunii Europene, de exemplu, sau uh, în cadrul instituțiilor și a felului lor de a lucra. De fapt, după cum spuneam înainte, numai 17 dintre 40.000 de nume au fost uh, implicate din cele 430.000 disponibile la uh, la publicarea documentelor și după o selecție foarte clară s-a văzut că numai patru investigații de fapt trebuiau deschise uh, după această primă triere, pentru că de fapt celelalte făceau parte din investigații care erau deja în curs la OLAF. Deci e vorba de un număr extrem de redus. Numai opt din hiturile de care vă vorbeam au fost informații noi și numai patru din acestea au rezultat în deschiderea unei investigații, pentru că după o analiză mai detaliată s-a văzut că celelalte patru erau doar uh, omonime, deci nu erau deloc persoanele respective implicate. Aș vrea deci să ținem cont de rezultatul acesta de până acum al investigațiilor și să constatăm tocmai că, din contră, um, gradul de transparență, de curățenie, ca să spun așa, în instituțiile europene față de astfel de subiecte este extrem de mare și în, mai ales în staful Uniunii. Iar uh, patru investigații de care vă vorbeam, numai una dintre ele ține de un funcționar european. Deci e foarte scăzută rata. Mulțumesc. Președintele, încă un răspuns din partea experților? Nu, nu este cazul, nu e nevoie. Bine. Trecem mai departe, pentru că suntem puțin în întârziere, o să trecem mai departe la următoarea rundă de întrebări. Alde are cuvântul acum, doamna Maite are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să vă felicit pe toți, uh, pentru că este prima oară uh, când am senzația că uh, trecem cu adevărat la fapte, pentru că toate sugestiile pe care ne le-ați dat le vom include în munca noastră de zi cu zi. Acum, pentru domnul Riondet, vreau să vă întreb ce state membre au cerut uh, cooperarea Europol în ceea ce privește anchete uh, ce au legătură cu datele din Panama Papers. Și vreau să vă întreb dacă se va înființa un centru de consiliere, consiliere specializată al UE în conformitate cu articolul 4 al regulamentului Europol și acum pentru domnul Kessler din partea OLAF Dumneavoastră ne-ați vorbit de un nivel ridicat um, al integrității, lucru pe care îl salutăm în ceea ce privește personalul um, și așa mai departe, și ne-ați vorbit despre 17 uh, rezultate pozitive. Există însă o situație Uh, foarte sofisticată uh, pentru a utiliza rudele. Nu știu dacă ați inclus uh, filtrarea rudelor acestor persoane, pentru că știți că de multe ori apar astfel de cazuri. E vorba de un caz concret, soția domnului Caniete, actualul comisar. Deci am dorit mai multe informații pe această temă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Cine începe, domnul Kessler? sau din partea Europol, domnul Rionde, eventual din partea Rojust? Da, mulțumesc. Ați putea să răspundeți, să repetați întrebarea cu privire la centrul specializat, pentru că nu a fost foarte clară interpretarea. Da, mă scuzați. Regulamentul Europol, care va intra în vigoare în curând și care întărește practic competențele agenției dumneavoastră, prevede la articolul 4.1, alineatul L, posibilitatea de a avea un centru de consiliere specializat pentru a lupta împotriva fraudei fiscale. Am dorit să știm dacă acest instrument uh, va fi utilizat dacă v-ați gândit să îl um, implementați sau nu, pentru că ar putea fi util pentru coordonarea despre care vorbeați. Mulțumesc. Vă rog. Da, în momentul de față, Europolul așteaptă implementarea celei de-a patra directive antispălarea banilor cu privire la infracțiunile fiscale și fraudele fiscale pentru a putea evalua cum va putea fi abordată aceasta în ceea ce privește resursele. În momentul de față ne concentrăm eforturile pe spălarea banilor însă. Bine, foarte bine, mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să facă comentarii. Da, mai doriți, vă rog. În legătură cu întrebarea pentru Olaf, numele pe care le-am introdus în sistem pentru ca să fie verificate față de cele 430 de mii au fost numai numele unor companii și nume ale membrilor, experților sau stafului al Uniunilor Europene, Uniunii Europene. Nu e vorba de nume unor membri ai familiilor unora. Domnul Michel, de exemplu, pentru din motive de protecție, din motive de, din alte motive că acesta ar fi fost o operațiune mult prea amplă. Noi nu am uh, făcut în niciun caz uh, verificări pe numele de familie, ci pe membrii a instituțiilor sau a altor persoane care au lucrat cu și pentru instituții. Însă, trăim în această bulă de la Bruxelles și știm, dacă citim ziarele, nu neapărat cele din Spania, că există și membrii de familie ai unor funcționari, de exemplu, care ar putea să fie interesați. Deci, politica noastră este să nu facem publice numele persoanelor pe care le investigăm. Sper că înțelegeți acest argument. Da, mulțumesc foarte mult, spune președintele și acum următorul de pe lista mea este Miguel Viegas. Muito obrigado. Eu Mulțumesc. Eu am câteva întrebări mai generale. Noi uh, încercăm să îmbunătățim regulamentele, încercăm să îmbunătățim instrumentele pe care le avem la dispoziție de investigație, însă acum ceea ce nu se poate face este să lăsăm deoparte două constrângeri care mi se pare extrem de importante în această luptă. Primul are legătură cu faptul că avem un mecanism care oferă în mod excesiv o diligență altor entități și deci ajungem în conflicte de interes între sistemul financiar și celelalte instituții care trebuie să uh, raporteze despre operațiunile suspecte, deci aici există un conflict de interese foarte evident. E vorba de un nod care nu poate fi desfăcut momentan și, în al doilea rând, uh, vorbesc aici despre posibilitățile pe care le mai avem de a elucida mai simplu. Deci a doua întrebare pe care vreau să o pun eu este ce posibilități aveți și vedeți dumneavoastră de a combate exact această neclaritate? Ce pot face statele membre pentru a se implica mai bine pentru ca instituțiile financiare, pentru că celelalte instituții care încearcă să lupte împotriva spălării banilor să primească mai multe informații. Pentru că mă gândesc, de exemplu, la răspunsurile pe care le-am primit până acum, din care se vede că informația nu este transferată mai departe, de exemplu, în ceea ce privește tranzacțiile suspecte și în legătură cu proprietatea economică. Foarte puține țări sunt, respectă aceste reguli. Și a doua întrebare se referă deci la paradisurile fiscale și aș vrea să știu care este situația în momentul de față. Cum puteți să descrieți dumneavoastră situația? Statele membre au posibilitatea de a interveni luând măsuri, de exemplu, um, sancțiuni împotriva unor firme care au um, acționat în paradisuri fiscale. Există o listă, însă e o listă care în momentul de față nu e încheiată. Și din, țara, din Uniunea Europeană nu există țări care sunt pe această listă, nici nu există nicio regulă care să permită ca țări în care impozitele sunt zero să fie excluse de pe listă. Și aș vrea să știu, deci, cum vedeți dumneavoastră, reprezentanții acestui panel, uh, această problemă. Mulțumesc, da, lista neagră cred că există la Consiliul uh, Ecofin într-o manieră de proiect, într-o formulă proiect, momentan doar o, o schiță. Cine dorește să răspundă mai întâi? Domnul Maier Cabri, mai întâi. Da, poate că aș vrea să subliniez unul din aspecte din întrebările noastre, cooperarea cu statele membre. Asta este într-adevăr foarte diferit de ceea ce faceți în Uniunea Europeană. Dacă e să vorbim de procedurile penale, scrisorile de cerere a asistenței juridice, dacă nu există un tratat, este foarte dificil dacă ne bazăm, de exemplu, doar pe calea diplomatică, în care un stat membru este singurul care poate să ceară acest lucru și să utilizeze procedura, e un lucru foarte dificil. Deci, din perspectiva mea personală, eu uh, trebuie să spun că noi nu folosim această procedură. Dacă există însă un tratat, lucrurile s-ar putea să fie mult mai simple și putem atunci să avem o bază pe care să acționăm. Dar, în momentul de față, e o procedură dificilă și de aceea e nevoie de resurse europene care să poată să fie folosite pentru a negocia cu țările terțe, de exemplu. Da, mulțumesc foarte mult. Spune președintele, acest punct ar putea să intre în concluziile noastre, zic eu, unul dintre punctele importante. Aș vrea să continuăm pentru că mă uit la ceas și văd că nu mai avem timp. Doamna Moris Cotcato din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc uh, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Întrebările mele se adresează practic uh, toate reprezentantului Europol. Ni s-au dat informații din partea unui stat membru, și anume uh, Unitatea pentru Servicii de Inteligență Financiară și aveau legătură cu cazuri care apar în Panama Papers. Mă întreb dacă e posibil acest lucru și dacă există vreo problemă în felul în care aceste uh, servicii de inteligență financiară primesc sau nu primesc informații la nivel național și dacă e o problemă acolo, cum am putea o rezolva. În al doilea rând, Regatul Unit și Olanda reprezintă peste 70% din uh, tranzacțiile suspicioase care au apărut. Deci uh, mă bucur că în țara mea, uh, la nivelul um, Uh, serviciului specializat se primesc multe informații pentru a lupta împotriva spălării de bani. Însă ce se întâmplă cu alte țări, cum ar fi Luxemburgul, Cipru și Malta, unde nu se dau informații referitoare la cazurile suspicioase? Ce informații aveți referitoare la aceste țări? De asemenea, din punctul de vedere al Regatului Unit și ținând cont de Brexit, din păcate ne gândim la asta în fiecare zi, în special la mine acasă, există o îngrijorare și anume că pierdem sau ratăm o șansă foarte mare și anume să uh, putem profita mai mult despre, de pe urma uh, taxelor care sunt evitate de companii. Deci, uh, după ce Regatul Unit va părăsi Uh, Uniunea Europeană ce se va putea face, pentru că se pare că peste jumătate din companiile care apăreau pe aceste liste se aflau în Regatul Unit. Urmările Brexit nu le vom putea discuta astăzi în totalitate. Cine dorește să răspundă? Domnul Ion De, vă rog. Regarding your first question. Mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare, atunci când uh, un serviciu național um, nu a primit nicio informație. Vă spuneam că săptămâna aceasta urma să transmitem informații către statele membre și este responsabilitatea statelor membre să partajeze aceste informații cu diversele autorități sau agenții care ar putea fi interesate. A doua întrebare referitoare la Luxemburg, Cipru și Malta. Nu am un răspuns la această întrebare eu v-am oferit doar uh, cifrele pe care le aveam referitoare la aceste țări. Vielen Dank. Completări nu există. Mulțumesc. Pentru FDD, domnul Marco Vali, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am notat cu multă plăcere faptul că Olaful după scandalul pe Panama Papers, a început deja trei acțiuni, investi- patru acțiuni investigative, deci e clar că a acționat și înțeleg motivațiile pentru care nu ne poate da informații detaliate despre cazurile deschise. Însă aș dori să știu dacă anchetele au ajuns la un punct avansat, dacă va trebui să așteptăm sau mai puțin sau mai mult până când știm rezultatul acestor anchete, dacă puteți să ne spuneți acest lucru și dacă puteți să ne spuneți poate din punct de vedere al datelor statistice câte ceva, dacă în anchete sunt implicați membrii ai Parlamentului European sau ai staffului dincolo de membrii Comisiei, și a stafului aferent. În ceea ce privește agențiile de care ați vorbit, vreau să vă întreb dacă au existat uh, din partea statelor, uh, dacă atitudinea din partea statelor a fost cooperantă sau nu, de asemenea, și pentru Comisia Taxe și pentru Comisia Panama Papers e foarte important să știm acest lucru dacă ne uităm, de exemplu, la codul de conduită. Uh, și vedem că se avansează pe acest dosar deja de 10 ani. Am văzut însă că de multe ori multe țări care au făcut evaziuni fiscale uh, după aceea în uh, procesul verbal al uh, reuniunilor în care trebuie să se definească poziția țării respective, țările sunt destul de abile în a continua cu agresivitatea fiscală și a-și continua propria gestiune. Vreau să știu dacă există uh, anchete în acest sens și ce țări, despre ce țări e vorba. Mulțumesc. Herr Kessler, Sie waren als erster Domnule Kessler, dumneavoastră trebuie să răspundeți primul. Puteți da più detalii. Îmi pare rău, nu cred că pot să vă dau mai multe detalii despre cele patru investigații în curs. Nu înseamnă neapărat că s-ar putea să nu fie niciuna despre un staff sau membrii din Parlamentul European sau, uh, sau staff aferent. Însă aș dori să vă spun că faptul că un membru al instituțiilor sau un funcționar din instituții a apărut în Panama Papers sau a apărut că are un cont sau o poziție într-o societate care este citată în documentele Panama, poate în sine doar să nu fie o infracțiune. Însă ceea ce trebuie noi să verificăm este dacă acele activități financiare sau economice care au arătat, care s-au văzut în Panama Papers că leagă aceste operațiuni de un membru respectiv din instituții, au fost activități declarate, dacă au fost autorizate și uh, dacă astfel a fost cazul sau dacă nu a fost cazul, a existat un conflict de interese sau dacă eventual, având în vedere că e vorba de operațiuni financiare foarte consistente, dacă ar putea să se deducă de aici o implicare într-o fraudă sau într-un caz de corupție. Aceasta este este, de fapt, um, situația în care Olaful uh, face, deci, uh, investigațiile. Nu pot să vă spun însă despre cine e vorba, dacă să nu e vorba de investigații foarte ample, E clar că dacă noi am avea acces la acele 11 milioane de documente care nu sunt publice încă, ne-ar ajuta foarte mult în anchetele pe care le conducem și, în, în teorie, am putea să ne apucăm și de alte anchete, cu siguranță. Mulțumesc foarte mult! Domnul Maier Capri, vă rog, o scurtă explicitare. From my Da, din punctul meu de vedere, cooperarea statelor membre a fost excelentă Practic a fost uh, uh, cea mai mare întâlnire de coordonare la nivelul Eurojust și aceasta arată că statele membre, chiar dacă au uh, anchete proprie în curs sau chiar în cazul în care au trimis o scrisoare de sesizare către agenție, lucrul a mers foarte bine și vom avea o următoare întâlnire în care va participa și Olaful. Pe ansamblu, pot să spun că sunt mulțumit de felul în care au participat uh, statele membre în uh, procedurile penale. Vielen Dank. Äh, ich stehe jetzt für die zweite Runde. Mulțumesc. Și acum sunt pe listă pentru a doua rundă din partea PP. O scurtă întrebare. <clears throat> Puteți explica prin cele trei instituții care sunt statele membre care nu doresc să coopereze? Care sunt statele problemă? Spuneați că ați scris 600 de scrisori într-un caz. Unde trebuie să punem presiune asupra statelor membre ca să-i convingem să coopereze mai strâns? Cum doriți? În ce ordine doriți? Um, um klar zu machen, diese sechs doar ca să clarific acele 600 de cereri de asistență judiciară erau pentru a indica cât de mare era cazul. N-a fost asta problema. Era un caz foarte mare, pur și simplu. Lucrurile au funcționat foarte bine pentru că ne-am coordonat înainte. Dar și cantitatea poate reprezenta o problemă, da. Mai ales în cazul Panama, suntem abia la început dar cred că până acum lucrurile au mers bine. <coughs> și n-aș uh, scoate în evidență pe cineva pentru neco, lipsă de cooperare. Da, președintele. Dar uh, care sunt statele care au cele mai mari probleme cu paradisuri fiscale? Sau nu se poate constata așa ceva? ceea ce privește Olaf, am lucrat pe manatul nostru, am lucrat singuri, nu avem nevoie de cooperarea statelor membre până acum. Iar cu cooperarea cu statele membre putem lucra într-o altă întâlnire, vă spun despre cooperare, dar în ceea ce vă privește, aș repeta această nevoie de a aproba propunerea Comisiei de modificare a directivei cu privire la spălarea de bani, care ar obliga toate statele membre, s-ar putea să fie poziții diferite, dar le-ar obliga să dea astfel de informații despre proprietari și beneficiari. Asta, e, asta ar fi cu atât mai important ca să asigurăm transparența. Și atunci, în legislație, dacă avem asta în legislație, toate statele membre vor fi pe picior de egalitate și am uh, avea transparență totală. Mi-ar plăcea să pot fi și eu atât de optimist, spune președintele domnul Rionde. Pe dumneavoastră vă interesează, interesează cu atât mai mult o bună cooperare în ceea ce privește dosarul Panama. Country packages, uh... Noi vom uh, transmite aceste pachete de informații către statele membre chiar în această săptămână. Bineînțeles, uh, se mai pot îmbunătăți lucrurile, însă dacă ne referim la spălarea de bani, cooperarea la nivel european este destul de bună. Anii trecuți am avut un moment uh, dificil în Uniunea Europeană și aceasta ne-a arătat că statele membre chiar își doresc să coopereze în mod eficient. Mulțumesc! Mulțumesc! Paul Tang și apoi două cereri catch the eye, Gomes, de Masi și domnul Luca și apoi trebuie să ne oprim. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, invitațiilor noștri pentru că sunt aici. Am înțeles că există atâtea elemente interconectate. Mă întrebam dacă ați constatat aceste tendințe de evitare plății impozitelor, dar mă gândesc la cazuri care nu sunt neapărat ilegale, dar găsiți astfel de scheme? Ce faceți? Le raportați? E o întrebare mai generală. Și o întrebare concretă pentru domnul Rionde. Am văzut că unele state membre, precum Luxemburgul, Malta, Cipru nu oferă informații. Care credeți că sunt motivele? Ce nu funcționează în aceste state sau ce s-a întâmplat? Le întrebați de ce nu oferă informații? Aveți un dialog? Presupun că o faceți. Ce ne puteți spune? Ce răspunsuri primiți? Bine, mulțumim. Cine dorește să răspundă? Cei doi... Uh, Olaf, nu? Olaf nu. Puteți răspunde? Vreți să faceți în scris sau deloc? La prima întrebare, dacă constatăm ceva și transmitem statelor membre? Nu. Invers. Noi nu detectăm pentru că noi nu investigăm. Noi primim informații în întâlnirile de coordonare, lucruri care vin de la un stat membru și e pus la dispoziția altor state membre. Și dacă într-o investigație descoperiți un caz de spălare de bani sau de, de, de fapt de evitare a plății taxelor, da, s-ar putea întâmpla, să nu am uh, date statistici în acest sens. Doar că, în general, lucrurile merg invers. Și mai avem un... Întâi un răspuns și apoi o întrebare. ceea ce privește astfel de scheme, cum spunea și Eurojust, nici noi nu investigăm, noi facem legături, ne ajutăm. Vedem niște modele folosite de, de criminali și pentru uh, evitarea plății și pentru activități criminale. Iar cât privește informațiile, eu n-am spus că nu, le, că nu s-ar transmite astfel de informații. Romana Tong, partea PP, și apoi cele două întrebări catch de ei. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că ne interesează aceleași întrebări. Cu toții am dorit să știm care sunt statele membre, țările cooperante și care sunt cele uh, reticente. Și pentru că întrebarea a fost adresată de mai multe ori, mi se pare clar că nu sunteți gata să ne dați un răspuns sau să ne numiți nume, nu doriți să arătați cu degetul. Încerc să reformulez atunci. Nu mi se pare corect că nu lăudăm acele țări care cooperează. Spuneți-mi mie, vă rog, cum putem îmbunătăți cooperarea? Dacă nu ne puteți spune pe cei care nu cooperează, spuneți-ne pe cei care cooperează foarte bine. Cine sunt elevii model? Domnul Kessler nu cunoaște niciun astfel de elev model. Repet, răspunsul nostru, nu cooperăm cu nimeni, lucrăm pe cont propriu. Nu că nu ne place, dar noi nu am avut nevoie de cooperarea statelor membre. Noi lucrăm pe cont propriu. Avem nevoie de cooperarea lor când investigăm cazuri de fraudă pe buget european și așa mai departe, comise într-un anumit stat membru. Dar asta e o discuție lungă cu Comisia Cont pe care o știm cu toții, urmează o audiere Dar în uh, dosarul Panama suntem singuri, nu avem nevoie de nimeni. Bine. Trei întrebări de un minut. Ana Gomes. Deja am depășit timpul, atenție. Ne puteți face o legătură între această listă de companii offshore, Monseca, și statele membre. Nu pot uh, imagina că nu există o legătură. Și apoi aș dori să știu de la Eurojust ce se întâmplă când mergeți în țări precum Germania, care au legi care subminează această cooperare. Cunosc cazuri ca cel al submarinelor vândute Germania și-a uh, închis și a acuzat, pus sub acuzare și dar cei din Portugalia n-au fost niciodată găsiți pentru că Germania avusese o astfel de înțelegere. E vorba de 90 de milioane și apare și în uh, documentele Panama cazul acesta celebru. Cine dorește să răspundă? E o întrebare dificilă. Doamna Gomez a trimis întrebarea și înainte audierii. E tăcere în pădure, cum spunem noi în Germania. Se poate? Domnul Kessler, nu am un răspuns la acest caz, nu-l cunosc. <clears throat> Dar vreau să spun cu această ocazie că perspectiva pe care o investigăm cu toții e de modă veche. Adică investigăm aici cu perspectiva națională, pentru că toate sunt autorități naționale care investigează. Dar fapta nu e națională, cum ați arătat și dumneavoastră. Și, de fapt, aproape niciunul din aceste cazuri nu sunt comise într-un singur stat membru realitatea economică și realitatea penalilor, eh, caz, eh, acestor fapte penale depășește frontierele și totuși ne uităm la toate aceste lucruri în mod eh, fragmentat de secol XIX, căutând doar perspectiva națională când ea de fapt e clar multinațională. Dar exemplul cel mai clar Tocmai de aceea avem nevoie de perspectiva europeană și trebuie să lucrăm cu Uniunea Europeană ca un spațiu unic al justiției. Atâta timp cât nu avem acest lucru, mereu vom încerca să găsim uh, premianții și repetenții într-o clasă și e... Următoarea întrebare pentru domnul Rionde. de Așadar, colegului de la Europol, în răspunsurile dumneavoastră spuneți că ați descărcat baza de date, ați găsit mai multe mii de răspunsuri pozitive cu puncte focale, printre care terorismul islamic prescurtat Hidra. Și ați spus că cele mai multe răspunsuri au fost din partea Regatului Unit, activități suspicioase. Dar cine care a fost țara cu cel mai multe răspunsuri cât privește terorismul global islamic? Știm că din Germania, eu vin din Germania și ni s-a spus de către autorități că în combaterea spălării banilor, una din cele mai mari probleme este că nu există un, o carte funciară, un registru al bunurilor imobiliare. Mai aveți două minute în total. în ceea ce privește datele conectate cu terorismul a fost o surpriză. 116 răspunsuri pozitive, iar țările care au oferit acele informații Europol avem o protecție a datelor, protejăm interesul statelor membre și nu pot să vă spun care sunt aceste țări. Nu e vorba doar de protecția datelor uh, cu caracter personal, ci, după cum știți cu toții, Europol trebuie să-și protejeze datele, furnizorii de date, astfel de date și de aceea nu vă pot uh, nu, nu pot răspunde la această întrebare. De aceea, de aceea facem acele pachete de țări și apoi statele membre aleg dacă distribuie sau nu acele informații. Domnul Maier Cabri. eu ca reprezentant al unei autorități UE nu pot să-mi dau cu părerea despre dispoziții legale din statele membre. Rolul nostru la Eurojust este să depășim diferențele dintre sistemele legale ale statelor membre și asta prin coordonare. Și asta este ceea ce facem. lucrăm pe sistemul existent, fie că ne place sau nu, fie că unele lucruri ne plac mai mult decât altele, nu asta este ideea. Ideea este ca prin cooperare și coordonare să facem lucrurile să meargă. Aceasta este sarcina noastră. Äh, Herrn Luca als nächster und dann Domnul Luca și apoi avem 11 minute. Foarte pe scurt. Noi suntem Parlamentul European, reprezentanții Uh, poporilor europene? Păi și dumneavoastră nu ne răspundeți la astfel de întrebări intime, mi se pare de neacceptat. Și întrebarea mea se leagă de cea a domnului Langen. Eu doresc să întreb, în cazul Austriei și Luxemburgului, știu că ambii au acele excepții în directivă și nu oferă informații statelor de sediu. Aș dori să știu dacă Luxemburgul și Austria cooperează în aceeași măsură ca și alte state membre ale Uniunii Europene. Mulțumesc domnului Luche. Cine poate răspunde? Ei vom asculta și pe reprezentanții acestor țări, desigur. Nu puteți spune nimic, domnul Maier Cabri? Domnule Luche, v-am povestit că procedura Panama a fost cel mai mare proiect de coordonare. Deci statele membre sunt foarte pregătite și dispuse să coopereze. Domnul Riondel nu. Domnul Kessler, pe scurt, o observație finală? Nu că nu vreau să spun. Ce pot să spun este că nu am lucrat cu niciun stat pe spălarea de bani, asta nu ține de competențele mele. Eu uh, investighez și în Austria și în Luxemburg, dar fraudă și alte tipuri de fapte. Însă, când vorbim de cooperare, cooperează pe aceste cazuri uh, la fel ca și ceilalți. Dumneavoastră însă cred că vă referiți la spălare de bani și evaziune fiscală. Și asta nu ține de competențele mele. Da, acele cazuri specifice, însă eu nu lucrez cu ele, cu niciun stat membru pe aceste subiecte. <clears throat> Poate colegii mei se află într-o altă situație. Președintele, trebuie să găsim o altă cale pentru a găsi răspunsul la această întrebare. Eu doresc să le mulțumesc uh, celor trei experți prezenți. A fost foarte util. Am înțeles că cooperarea cel puțin pe cazul Panama este bună. Vă mulțumesc, domnilor Kessler, Riode și Maier Cabri. Și încheiem aici prima parte. Pauză de două minute pentru a schimba vorbitorii.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 So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen mit... Doamnelor și domnilor, o să începem cu a doua parte. Acum este ora 17 în loc de 16.45. O să facem eforturi ca răspunsurile și întrebările să fie cât se poate de scurte. O să vreau mai întâi să îi salut la podium pe domnul De Coster, președintele Unității uh, de Inteligență Servicii de Informații Belgiene, domnul Michel Clez, uh, care este procuror belgian, și domnul Norbert Nolan, care este șeful uh, Unității de Speciale de Investigație EOX. Investigation Group Organized Crime pe fraudă fiscală și care s-a ocupat deja de documentele Panama. Și avem de asemenea prin videoconferință alături de noi, într-un semi-întuneric, pe domnul Patrick Montagnier, care este membru al Colegiului francez de super, supraveghere prudențială. Bun venit tuturor! celor patru paneliști. Domnul Bel, colegul belgian a ieșit, văd, nu mai este aici, l-am văzut înainte, dar o să, o să începem deja și vă salut în primul rând. Vă urez bun venit, nu mai fac alte introduceri și din cauza întârzierii aș vrea să dau cuvântul vorbitorilor. Le-aș fi însă recunoscători dacă pot să se limiteze la 8 minute în intervenția lor în loc de 10 minute, pentru ca să mai avem timp și de întrebări după aceea. Bun venit, domnule Clez, a venit și dânsul. Întâi însă voi da cuvântul președintelui CTIF CFI, Belgian uh, Financial Intelligence Units, domnul Philippe de Coster. E vorba de întrebarea cum arată perspectiva națională acum pe aceste probleme. Domnul de Coster, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor eurodeputați. Aș putea utiliza uh, trei limbi, așa că voi utiliza o limbă pe care n-am prea auzit-o în această după masă, și anume franceza. Am pregătit un document și voi încerca să respect, domnule președinte, cele 8 minute pe care mi le acordați. Eu uh, conduc uh, celula de uh, informații financiare din Belgia și vă voi face un rezumat foarte succint al activităților noastre, pentru ca după aceea să trec dincolo de textul pregătit și pentru a răspunde la întrebările pe care le-am auzit deja și pentru care aș putea um, să-mi aduc contribuția, în special în ceea ce privește Panama Papers. Uh, celula de informații de inteligență belgiene a fost uh, creată în anul 1993. Din 95 încoace avem la nivelul legislației uh, um, lupta împotriva spălării de bani la nivel fiscal, deci frauda fiscală, deci nu e o noutate pentru noi, iar de-a lungul anilor în urmă cu șapte-opt ani, a trebuit să uh, nuanțăm și mai mult acest concept destul de exotic pentru a reveni la frauda fiscală gravă, organizată sau nu. Și acum ne limităm la aceasta. Deci ne ocupăm doar de un anumit tip de fraudă fiscală, deci cea mm, simplă, nu gravă, uh, nu mai ține de domeniul nostru de competență. Ce facem noi? Ce face această celulă de informații de inteligență uh, fiscală Uh, primim practic uh, tot felul de uh, suspiciune din partea altor entități, din partea celorlalte entități de acest fel din lumea întreagă și analizăm aceste declarații care par a fi suspecte în legătură cu tranzacțiile financiare. În Belgia avem competența să uh, anchetăm asupra tuturor autorităților uh, statului, deci uh, justiția, poliția, serviciile de inteligență, autoritățile fiscale. Putem, de asemenea, ancheta și asupra Olafului atunci când e vorba de fraudă sau infracțiune care aduc prejudiciu bugetului UE. Avem deci o competență excesivă, extinsă, ar spune, și atunci când apare o tranzacție suspectă, avem datoria de a o transmite mai departe autorităților judiciare cu dosarul aferent și în Belgia avem și posibilitatea de a bloca la nivel administrativ conturile unei persoane timp de 5 zile lucrătoare. Am să vă dau un exemplu. De exemplu, dacă luna trecută mi-aș fi dorit să blochez contul unei persoane, putem să o fac timp de 5 zile, deci, uh, practic, această uh, blocadă administrativă ar fi trebuit să se oprească, practic, uh, mâine, pentru că vinerea trecută era zi nelucrătoare, deci se ține cont doar de zilele lucrătoare. una dintre întrebările care s-au pus aici în sală, pentru care aș vrea să clarific situația. Noi ne ocupăm de frauda fiscală în cazul spălării de bani și care este diferența practic între uh, spălare de bani și uh, infracțiunea uh, originală. Aceasta uh, creează un profit care ulterior uh, se utilizează pentru spălarea de bani. Deci, Produsul respectiv uh, se poate afla în orice stat pe un cont uh, bancar, poate fi transformat într-un uh, bun imobiliar sau mobiliar. Deci, luptând împotriva spălării de bani, putem fie bloca un cont, fie atunci când e nevoie să transmitem informațiile necesare pentru a bloca sau a pune sub sechestru bunul respectiv. De ce trebuie să luptăm împotriva spălării de bani? Pot să vă spun că, ținând cont uh, și de uh, rolul meu de procuror, experiența mea de procuror, am convingerea că avem nevoie de o strategie în acest sens. Și uh, de aceea cred că trebuie să privilegiem ipoteza um, urmăririi penale a oricărui caz de spălare de bani, însă știu că există alți colegi, autorități de poliție, procurori și așa mai departe, care ar dori să caute întâi uh, uh, elementele definitorii pentru criminalitatea de bază, uh, traficul cu ființe umane, prostituția și așa mai departe. Ce este mai important aici uh, să luptăm împotriva spălării de bani sau a infracțiunii originale? Nu prea contează atâta timp cât putem pune mâna pe uh, infractori. Uneori acest lucru nu se întâmplă pentru că există și prescrierea, uh, spălarea de bani uh, de cele mai multe ori are un termen de prescriere mult mai lung decât alte infracțiuni, deci practic aceasta ne oferă o marjă de siguranță și putem sancționa un infractor nu neapărat pentru infracțiunea de bază originală, ci uh, pentru utilizarea sa ulterioară. Și am să vă dau numele unei țări care este foarte uh, cooperantă în UE pe această temă. Însă să revenim acum la tema de astăzi, Panama Papers, frauda fiscală uh, simplă sau gravă, organizată sau nu. Noi Cooperăm cu serviciile administrative, cu Inspecția Specială pentru Impozite în Belgia și uh, inspecțiile în ceea ce privește controlul uh, TVA-ului și putem cere informații care să intre în uh, analizele noastre, în anchetele noastre. Nu ne e teamă în niciun fel, deci să ne ocupăm de aceste dosare de spălare de bani în cazuri fiscale. Dar dacă vorbim despre fraudă fiscală, trebuie să diferențiem aici mai multe etape. Frauda TVA-ului este un lucru foarte simplu de identificat, se descoperă de la o zi la alta. Și în ceea ce privește conturile offshore din uh, Panama Papers, faptul că ai în străinătate un cont bancar, așa cum s-a spus deja aici, nu reprezintă o infracțiune în sine. Dar faptul că nu îl declar atunci când uh, faci o declarație uh, pe această temă atunci devine o infracțiune. Și am să vă dau un exemplu aici. Dacă colegul meu, de exemplu, deschide un cont uh, în Bahamas, atunci aceasta nu este o infracțiune în sine. Dar dacă în declarația de la anul declarația de impozite nu include și acest cont, atunci, într-adevăr, săvârșește o infracțiune. Deci, uh, Uh, timp de 5-6 luni de zile, să zicem, eu ca și autoritate nu pot să fac nimic, trebuie să aștept ca persoana respectivă să uh, facă un pas greșit pentru a începe acțiunea mea. Un alt element important, și aici depășesc sfera națională, pentru că s-au spus foarte multe în, uh, de către invitații anteriori, cunosc foarte bine Eurojustul, Europolul și am auzit aici că s-a vorbit despre uh, cooperarea foarte bună cu celulele de informații uh, financiare. Eu cred că Belgia, practic, uh, este un exemplu foarte bun de cooperare cu Europolul și, de altfel, nici nu avem de ales. Există poate alte state care nu neapărat că nu cooperează, dar au anumite reticențe. Dincolo însă de nivelul UE există o altă structură pe care poate nu o cunoașteți îndeajuns și anume grupul Edmond. Acesta reprezintă 180 de celule de informații financiare în lumea întreagă. De ce s-a numit Egmont? Pentru că acesta a fost înființat de belgieni și americani uh, la Palatul Egmont. Deci iată care este uh, originea numelui. Deci toate aceste celule de informații din lumea întreagă se uh, întâlnesc uh, de 3-4 ori pe an pentru a avea dezbateri operaționale. Bineînțeles, uh, și Panamaul face parte din această organizație. Acum, foarte rapid, domnule președinte, revenim la tema de astăzi. E adevărat că am primit nume, nume comunicate de autoritățile fiscale și din cele 140 de nume pe care le-am primit, uh, am uh, deschis 97 de dosare. Ce facem însă cu aceste 97 de dosare? Nimic, pentru că am cerut din partea Panama să primim informații suplimentare și sunt încă în așteptare dar nu sunt disperat pentru că, iată, vine Crăciunul și poate voi primi un cadou frumos. Deci, uh, într-adevăr, resursele noastre sunt limitate și a, uh, aș vrea să mai vorbesc încă 5 secunde despre cooperare, pentru că s-a menționat aici. Aici cred că ar trebui să vorbim și despre sinergii. Și chiar dacă s-ar putea să vă șochez, uh, s-a vorbit despre um, Europol, despre Eurojust. Aș vrea să vă spun că uh, de ce nu ne putem gândi la crearea unei situații complete la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc! Patrick Montoyer, care este acum prin videoconferință la noi, vreau să îi dau cuvântul domnule Montoyer. Sunt... montanier uh, are cuvântul. Vă rog, în primul rând să ne spuneți dacă ne auziți. Sommes de votre côté, j'en suis désolé, ici, a priori, c'est clair, e un problème technique. Mulțumesc, cred că nu este foarte clară imaginea. Însă, în primul rând, vreau să vă amintesc ce înseamnă autoritatea prudențială și de rezoluție. A fost creată în 2010 printr-o fuzionare a autorității de control bancar și a asigurări și este uh, parte anexată cumva în Banca Centrală. Deci mijloacele pe care le avem sunt, vin de la Banca franceză. Avem trei misiuni, controlul prudențial, deci controlul regulilor de securitate financiară a asiguratorilor și a oamenilor din finanță, de asemenea controlul luptei împotriva uh, spălării de bani și uh, finanțării terorismului și a treia misiune este o misiune de control al practicilor comerciale comerciale, deci a instituțiilor bancare și a clienților în momentul în care acestea le vând produse de asigurare. Există, de fapt, în Franța și o autoritate de piețe financiare care reglementează piețele financiare bursiere, dar și uh, reglementează vânzarea de instrumente financiare către clienți, indiferent care este tipul de clientelă sau de locul în care se află. În ceea ce privește subiectul care vă preocupă pe dumneavoastră și pe care ați dorit să ne puneți întrebări în această după-amiază, adică așa numitul Panama Papers, în responsabilitățile noastre de luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, pentru că la noi cele două laturi sunt extrem de importante fiecare, este evident că autoritatea de control are un rol important pentru ca să se asigure că băncile și asiguratorii și anumite dintre intermediari, acești anumiți intermediari, să respecte legislația pe care trebuie să o respecte. Noi nu suntem ca antivorbitorul meu, celula de financiare franceză, care se numește TRACFA și cu care noi colaborăm, ci suntem o autoritate care se asigură sectorial că actorii financiari, fie că e vorba de bancheri sau de asiguratori, aplică bine această legislație. Așadar, noi uh, facem uh, mai multe tipuri de control la distanță sau la fața locului. Controlul la distanță se numește și control permanent și ne permite să ne asigurăm prin uh, primirea de documente specifice și de punere în aplicare a anumitor proceduri și tehnici în cadrul instituțiilor, um, că lucrurile merg bine. Avem de asemenea și anumite mijloace pentru a testa în fiecare an anumite proceduri. Însă cel mai bine pentru a putea controla după aceea ceea ce se întâmplă la fața locului este să concesionăm anchete la fața locului, astfel încât procedurile, așa cum sunt ele descrise, să funcționeze cum trebuie și să permită, deci, instituțiilor financiare să își Um, să-și îndeplinească sarcinile de identificare a clientelei și după aceea, dacă nu, uh, să declare la TRACFA um, o suspiciune, care este, deci, așa cum spuneam, uh, acea autoritate franceză care se ocupă de așa ceva. Având în vedere Panama Papers, despre care ați dori să aveți mai multe informații din partea noastră și pe care noi am pregătit un document mai detaliat, Pot să vă spun că am început o serie de investigații încă din aprilie 2016 pentru ca să înțelegem uh, prin rândul bancherilor și asiguratorilor că, care lucrează în străinătate sau care se ocupă foarte mult de gestiunea capitalului privat, că um, există posibilitatea de a afla despre clienții lor dacă există legături cu cabinetele din Panama Papers, de structuri uh, offshore și după aceea, pe baza informațiilor pe care le-am primit și pe care încă le exploatăm, pentru că am avut peste 100 de scrisori care au fost trimise, um, am avem așadar uh, posibilitatea de a controla mai multe organisme care au declarat uh, legături cu anumite firme și la care noi am cerut investigații suplimentare. Așadar, aici am procedat în două feluri diferite. Ori am cerut un audit intern care să fie mm, făcut în aceste instituții și după aceea să primim un raport pentru ca să putem să ne bazăm pe o primă muncă de defrișare de control ad hoc care este făcut de o instituție la cererea noastră sau, în al doilea caz, am făcut noi investigațiile chiar la fața locului în cadrul unor bănci internaționale private pentru a putea înțelege dincolo de constatările pe care le-am făcut noi în primele schimburi cu aceste instituții, mai precis. Noi nu suntem, deci, însă abilitați să luptăm împotriva fraudei fiscale. Noi suntem cei care trebuie, prin rolul uh, general pe care îl avem noi în lupta împotriva spălării banului și a finanțării terorismului, deci noi avem ca sarcină să ne asigurăm că instituțiile au trecut frauda fiscală printre infracțiunile care trebuie să fie calificate drept uh, spălare de bani și că raportează despre acestea. Pot să vă spun că, de exemplu, în Franța, introducerea fraudei fiscale ca fiind unul din dintre, una dintre infracțiunile subjacente um, spălării banilor, este un lucru deja de, care datează de câțiva ani. Deci este vorba de o latură a unei fraude fiscale, a spălării de bani, și uh, la început însă această definiție nu fusese armonizată în întreaga Uniune Europeană. De aceea, noi am făcut acest tip de control, avem o serie de instrumente pe care le folosim uh, în mod regulat Însă ceea ce este câteodată complicat este să ne asigurăm că avem un control eficient și operativ la grupurile multinaționale, la concerne. Noi suntem responsabili să ne asigurăm că acele instituții care operează în Franța, indiferent care este responsabilitatea lor sau natura serviciilor în prestare de servicii sau în uh, instituții care acționează ca filiale, respectă normele franceze în domeniu fie că e vorba de filiale al unor grupuri franceze în alte țări ale Uniunii Europene sau în afara Uniunii, noi trebuie să ne asigurăm, deci, că întreprinderea mamă are o viziune globală și că respectă, prin toate filialele sale, normele pe care și le-a impus acest concern. Noi vrem, de asemenea, să ne asigurăm că facem cunoscută existența unor legislații în statele respective pentru a putea să determine dacă se încalcă legislația. Vrem să verificăm însă și dacă societatea mamă franceză are capacitatea să investigheze dacă se întâmplă lucrurile bine în filialele sale, iar istoria ne-a arătat că în anumite unități acest lucru nu este cazul, pentru că, de exemplu, secretul bancar uh, interzice orice transmitere de informație chiar către societatea mamă. Avem posibilitatea însă să încheiem anumite acorduri cu autoritățile străine pentru a putea controla la fața locului filialele care ies din uh, aria competențelor lor Însă trebuie să știm că aplicarea normelor la fața locului din țara în care operează ține de țara respectivă și apoi noi trebuie să verificăm interacțiunea între filială și societatea mamă din Franța și uh, trebuie să verificăm și felul în care societatea mamă depune mărturie în fața instituțiilor de supraveghere în cazul în care este necesar. Însă nu avem competențe față de filialele uh, din uh, Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene. Însă ceea ce putem face noi este doar să sancționăm societatea mamă pentru faptul că a um, nu a exercitat controlul asupra filialelor soi sale și că nu a avut o viziune de ansamblu, atâta timp cât această incapacitate nu este datorată unei, uh, unui blocaj legislativ la nivelul legislației țării în care acționează filiala. Așadar, trebuie să apreciem după caz de fiecare dată care e situația. Avem capacitatea de asemenea să mai și apreciem uh, instrumentele de luptă împotriva spălării banilor, un lucru pe care am putut să-l facem datorită unui dublu rol de supraveghetor prudențial și supraveghetor în domeniul spălării banilor, ambele în sectorul financiar pentru că cunoașterea modelelor noastre de activitate și cunoașterea modului în care asiguratorii își structurează controlul intern este extrem de importantă pentru a putea înțelege felul în care se exercită conformitatea în spălarea banilor și în uh, lupta împotriva finanțarea terorismului și în felul în care este se introduce această, această activitate în grupul respectiv. Nu e vorba de o activitate care se poate separa de alte activități, pentru că din punct de vedere juridic, lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului face parte practic din branșa de activitate comercială cu clientul, pentru că începe cu identificarea clientului, identificarea unor sume care tranzitează prin intermediul instrumentelor bancare, societățile de asigurare și băncile care au acești clienți la rândul lor. Așadar, avem mai multe legături destul de strânse cu celula de informare din partea serviciilor de informare franceze, care ne transmite de multe ori cazuri care sunt uh, de fapt, de competența instituțiilor de control. Noi trebuie să acționăm în momentul acela, dar avem și un rol în ceea ce privește frauda fiscală, în care lucrăm împreună cu Direcția Generală pentru combaterea fraudelor fiscale la nivelul Franței, care ne transmite rezultatele controlelor lor la fața locului. Chiar dacă și nu am făcut cercetări printre zeci de mii de de filiale în instituțiile franceze a cazurilor specifice de fraudă, pentru a putea testa mecanismele de fraudă și de luptă anti-spălarea banilor, avem cazuri care au uh, urmat unei declarații de suspiciune de fraudă și noi am semnalat la rândul nostru la Direcția Generală pentru Finanțe Publice acest lucru. O să mă opresc aici pentru că am vorbit deja destul de mult, domnule președinte, dacă nu mă înșel, cred că am vorbit mult și vreau să las uh, loc pentru întrebări. Da, spune domnul președinte, mulțumesc domnule Montenie. Într-adevăr, foarte interesant acest uh, această privire asupra sistemului francez, dar fiind că nu avem prea mult timp, vreau să dau mai departe cuvântul domnului Michel Cles, care este procuror belgian. Poate că puteți dumneavoastră să ne spuneți mai departe care sunt competențele pe care le aveți în Belgia. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu nu sunt procuror, sunt doar un judecător de investigație, deci eu voi vorbea, vorbi într-o poziție independentă. Uh, mon expérience après tant d'années uh,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 în primul rând, vreau să vă spun că atunci când a apărut uh, Panama Papers, am fost uh, chemat în fața unei comisii uh, din partea Parlamentului Belgian și mi s-a spus că activitatea noastră e surprinzătoare, dar noi, profesioniștii care luptăm împotriva criminalității financiare, practic de mult timp asistăm la astfel de fenomene. Bineînțeles, a apărut Panama Papers, dar pot apărea Cayman Papers și altele în anii viitori și ne așteaptă încă 40 uh, de ani de uh, scandaluri anuale, minim. Trebuia să reacționăm un pic mai devreme pentru aceasta și ce, a ce a fost uh, denunțat în Belgia de către consorțiul de jurnaliști este un lucru formidabil pentru că, iată, în ziua de astăzi avem uh, astfel de comisii de anchetă, chiar dacă e un pic cam târziu, uh, oricum vor apărea reacții. Deci, pentru a fi mai eficient și pentru a completa cele spuse de domnul Filip de Coster, cred că este foarte important să recunoaștem faptul că problema nu este doar de natură fiscală. Panama Papers practic a înlocuit uh, fis problema fiscală cu cea a criminalității, criminalitate financiară mai precis. Există patru tipuri de criminalitate financiară. În primul rând, e vorba de delivenți financiare care au o activitate licită Uh, de exemplu, atunci când uh, uh, aveți probleme cu WC-ul acasă și vine instalatorul acasă, în primul rând vă întreabă dacă aveți nevoie de o factură sau nu. Iată o primă categorie. În al doilea rând, dacă ai nevoie, de exemplu, de un serviciu extern și firma respectivă te întreabă dacă intră în contabilitate sau nu. În al treilea rând, corupția, corupția publică sau privată. Și iată, în Europa ne confruntăm cu această problemă, dar mai puțin decât în restul lumii, în special în emisfera de sud, unde este o adevărată uh, catastrofă, o adevărată problemă endemică care face ca uh, democrațiile să nu se poată instala cu adevărat dar și statele noastre sunt uh, în pericol dacă persistă această problemă pe viitor. E vorba de persoane care în mod normal exercită o activitate normală. Al doilea tip de criminalitate financiară este uh, reprezentată de cei de o criminalitate aproape virtuală. Acel uh, carusel al TVA-ului uh, aduce foarte multe profituri în Europa. E vorba de 250 de miliarde uh, anual în Europa de bani uh, spălați pur și simplu. Sunt uh, fonduri care au fost eludate statului pe baza unor operațiuni fictive. Iată, uh, recent uh, o, o bandă internațională a reușit să uh, înșele cinci state cu certificate false de uh, reședință. Noi, de exemplu, am pierdut doar 450 de milioane de euro, uh, care nu știm prea bine încotro s-au dus, uh, poate către Dubai, care rimează foarte bine cu bye-bye, deci la revedere banii ăștia. Și uh, mai avem și problema marilor criminali, delinvenți. Ce se întâmplă, de exemplu, cu traficul de droguri? 5 miliarde de euro. Uh, contrafacerea în Europa, 350 de milioane de euro anual, traficul cu arme, traficul cu ființe umane, tot felul de escrocherii, toată această criminalitate majoră care produce bani, banii murdari, care după aceea trebuie reciclați. Al treilea tip de uh, criminalitate uh, este cel al terorismului. Acesta are o specificitate pentru că infracționalitatea se face inamonte, deci uh, prealabil. După aceea apar atentatele. Iată, am putea să ne gândim aici dacă uh, terorismul uh, ar fi trebuit să ne facă să ne gândim mai bine la problema radicalizării. Și al patrulea tip de delinvență de care mă ocup eu, în mod privilegiat și aș spune aproape în mod agreabil, este cea referitoare la intermediari, fără de care nimic n-ar fi posibil. E vorba de bănci, de consilieri fiscali, de experți contabili, avocați și puteți să mă credeți că pentru a fi eficient în lupta împotriva uh, Panama Papers, ei practic uh, sunt primii care ar trebui identificați. Deci, uh, dacă rămânem la nivel belgian, aș putea să vorbesc uh, timp de oră pentru a vă spune cât de prost impresionat sunt de politica țării mele și de utilizarea resurselor sale. Și aș putea să vă vorbesc de asemenea și despre legislația de care dispunem uh, dincolo de problema spălării de bani uh, și legea excelentă pe care o avem, pe care a menționat-o domnul de Coster și care permite o detectare activă a operațiunilor suspecte, avem un articol, articolul 505 uh, din uh, uh, aliniatul 2 al codului penal pe care îl recomand aici, care arată că spălarea de bani este o infracțiune principală, nu secundară, și aceasta este esențială, de exemplu, pentru a dovedi un trafic cu droguri in, în amonte. Pentru că confiscarea care se poate face prin detectarea infracțiunii se poate face uh, cu un nivel echivalent, deci asupra patrimoniului persoanei respective și, în plus, articolul acesta vizează intermediarii, arătând că toți complicii pot fi trași la răspundere în aceeași măsură cu responsabilii principali. De ce așteptăm în Europa? De ce nu facem o astfel de legislație peste tot? Acum, din punct de vedere european, pentru că mai am doar câteva minute la dispoziție, aș vrea uh, să mă exprim ținând cont de experiența mea uh, de judecător și să spun că sunt foarte multe de făcut încă. În 2011, uh, în februarie, uh, participam la întâlnirile uh, Tax Crime, uh, prin care am creat uh, Eurofisc o entitate care facilitează schimbul de informații și permite cursuri de formare pentru a lupta în special fraudei uh, TVA-ului, caroselul TVA-ului. De ce nu facem la nivel european o astfel de instituție care să lupte împotriva fraudei, o instituție în care statele să identifice modus operandiul pentru spălarea de bani, pentru că dacă n-ar exista spălare de bani, n-ar mai exista Panama Papers. Și pentru a identifica acest modus operandi, avem posibilitatea 1. Să vedem uh, ce facem cu cei care bagă bancnotele și transportă bancnotele în uh, diplomate. În al doilea rând, voila, ce înseamnă voila? Este un nume marocan uh, utilizat pentru închiderea frontierelor. În al treilea rând, factorile false este o chestiune extrem de importantă. În al patrulea rând, și aici e vorba de o chestiune senzațională, pentru că tranzacțiile comerciale false sunt cele care permit nu numai o compensație, ci uh, să creeze tot felul de probleme în străinătate. O astfel de instituție ar putea identifica toate aceste modus operandi și uh, după aceea ar putea să identifice activitatea uh, intermediarilor, a facilitatorilor. Dacă încercați să căutați, de exemplu, pe Google paradis fiscal, uh, nu o să apară acolo Panama Papers, nici comisia în care suntem astăzi. Veți vedea acolo tot felul de reclame, peste 500 de reclame pentru astfel de intermediari. Asta este realitatea. Deci aceste persoane trebuie identificate. Pe de altă parte, este absolut urgent și mai am doar 10 secunde, domnule președinte. Cred că aceasta uh, intră practic în uh, obiectivul dumneavoastră. Ar trebui să avem un criteriu foarte clar pentru a defini paradisul fiscal și ar trebui să avem uh, o nouă listă, evitând greșelile făcute de Garfi. Și, în ultimul rând, aș face referință la rezoluția Parlamentului European din octombrie 2013 referitoare la corupție. Acolo a fost o muncă excelentă pe care statele membre au neglijat-o pur și simplu. Dumneavoastră ați implementat niște măsuri care nu au fost niciodată implementate de statele membre și ați prezentat o, o idee fundamentală. Femeiul și Banca Mondială trebuiau să coopereze pentru a determina din punct de vedere statistic care este criminalitatea financiară la nivel global pentru ca cetățenii lumii și în special cei europeni să-și dea seama că ne aflăm în fața unui fenomen fără precedent. Doamna Jolie, repet practic cuvintele dumneavoastră, fără precedent și trebuie să reacționăm imediat cât mai puternic, poate și la nivel politic, față de țările care au fost identificate. Mulțumesc! Michel Kles, uh, alți... Mulțumesc, Michel Kles. Dumneavoastră aveți uh, experiență în calitate de judecător. Ultimul vorbitor pe listă, domnul Norbert Naulin, <clears throat> responsabil pentru unitatea specială din Renania de Nord-Vestfalia. Ne puteți explica care a fost motivul pentru înființare? Da, mulțumesc. Stimate doamne, stimați domni, permiteți-mi să-mi prezint pe scurt activitatea. Grupul pe care îl conduc eu, Renane de nord Vesfale, e destul de recent. Existăm abia din 1 uh, februarie 2015 Luptă, cercetare, criminalitate organizată, evaziune fiscală. Și a fost creat acest grup pentru că există o strânsă legătură între evaziunea fiscală și alte delicte ale criminalității. Fie unele de criminalitate organizată, fie în special delicte precum uh, alte uh, cazuri de economie, de uh, fraudă economică. Și cum vom constata, până la urmă și finanțare uh, terorismului. Și pentru a avea o abordare cât mai uh, coerentă și împreună cu colegii din uh, poliție pentru a folosi posibilitățile pe care ne le dă dreptul, am creat, iată, acest grup. O investigație pe care o desfășurăm la noi se numește Canal. La sfârșitul lui 2013, autoritățile financiare din Renania de Nord, din orașul Wuppertal, au, aflat, au cumpărat date de la un informant. Aceste date nu sunt însă pe picior de egalitate cu documentele Panama. Panama Papers sunt uh, datele publicate cumpărate de ISIG. ce leagă datele noastre cu dosarul Panama este faptul că la noi se referă la înființările de companii făcute prin uh, cancelarea Mossack Fonseca. Și datele ne arată clar cum s-a procedat la înființarea și achiziționarea de companii offshore și date despre beneficiarii unor astfel de companii offshore. Adică, concret, în documentele pe care le avem, vedem actul de înființare al companiei, diferite decizii, protocole ale ședințelor conducerilor, documentul intern care dă împuternicire sau power of attorney cea care îl deține pe beneficiar, de fapt, extrase din registrul oficial al uh, acționarilor, actele pentru care privesc toți membrii, faptul că Mossack, angajația e Mossack Fonseca și cu ce, la ce preț lucrează această cancelarie și informații ulterioare despre companii Materialul reprezintă e mail între bănci, consilieri pe uh, afaceri și cancelarea Mossack Fonseca. Nu avem conturi și nici valorile sumelor din conturi. Din aceste materiale achiziționate mai rezultă câteva lucruri. numele așa numitului beneficial owner, numele și sediul companiei, nu toate companiile offshore create prin intermediul Mossack Fonseca își au sediul în Panama. Nu. Sunt și unele cu sediul în insule Cayman, Seychelles, British Virgin Islands și așa mai departe. Mossack Fonseca este un birou de avocat structură cu 44 de uh, sedii și creează companii offshore în toate regiunile lumii, nu doar în uh, Panama. Iar sediul companiei offshore nu înseamnă că bunurile sau conturile s-ar afla acolo. Banii s-ar putea afla foarte bine în uh, conturi europene. Ce mai vedem sunt numele directorilor, membrilor conducerii, angajați ai Mossack Fonseca și aici e un element cheie. Se ascund uh, acționarii reali prin folosirea acestor angajați. Și mai vedem numele consilierilor, angajaților altor bănci care au ajutat în această activitate, care au uh, intermediat pot spune foarte clar că nu există nici un caz pe care să-l fi studiat în care acest beneficial owner să ia direct contactul cu Mossack Fonseca. Întotdeauna se face prin intermediul băncilor, ai căror angajați oferă diferite servicii financiare. Și ei susțin, eh, ei eh, preiau și costurile pentru crearea acestor companii, sigur, facturate mai departe. Există un element special aici. Dacă o bancă a cerut înființarea companiei offshore, clientul putea folosi compania NOR în relația cu banca respectivă. Dacă își schimba banca, se ștergea și compania offshore. Clientul are toate drepturile și puterile asupra companiei, dar folosirea companiei se leagă de un cont anume la o bancă anume. opinia publică și autoritățile nu văd prin această construcție cine e proprietarul real. Iar acel power of attorney E un document intern pe care îl cunosc trei persoane. Îl cunoaște beneficial owner, cancelarea sau angajatul Mossack Fonseca și respectiva bancă sau consilierul financiar. Nu există mai mulți oameni care să cunoască acest document. Ne-am întrebat la ce se poate folosi o astfel de companie offshore și ce învățăm de aici? Și noi am înțeles clar că pe de o parte se poate folosi compania pentru spălare de bani, pentru a ascunde venituri din activități legale și pe de altă parte pentru evaziune fiscală. Și 90% din cazuri despre evaziune fiscală a fost vorba în cazul studiate de noi. Cercetările detaliate uh, au adus informații despre 524 de persoane și peste 50 de bănci din Germania și persoanele uh, tot din Germania. Drept Uh, ca, ca suspecți sunt angajații cancelarei Mossack Fonseca sus, sub suspiciune de spălare de bani și ajutor în uh, evaziunea fiscală. De asemenea, angajații băncilor respective, <coughs> consilierii financiari și acei beneficial owner identificați din cauza suspiciunii de uh, spălare de bani sau evaziune fiscală. Participă Procuratura Köln, care conduce lucrările și ca autorități Landescriminal Amtrenania de Nord-Vestfalia și cercetător de la Direcția Financiară. Am uh, stabilit, am stabilit anumite obiective de cercetare. Vrem să sancționăm penal. Vrem să stabilim uh, sumele și eventual să recuperăm din uh, aceste sume. Dorim și să sancționăm persoanele juridice uh, implicate, deci băncile, și uh, persoanele care acționează în în aceste bănci, desigur, implicate. În cercetările noastre am desfășurat uh, cercetările procesuale astfel încât să ne orientăm în special asupra celor persoane și instituții pe care le puteam găsi în țara noastră. Companii mamă, companii bănci germane care aveau uh, sucursale sau companii apartenente în alte părți și apoi, sigur, făptașii, atât cei principali cât și eventual făptași secundari. Și 90% din cazuri a fost vorba de evaziune fiscală ca motiv principal și asta se vede din datele era vorba de evitarea dispozițiilor directivei 2003 din 2005 încoace pentru conturi uh, cetățen european dintr-un alt stat membru se impozita dobânda și asta se putea evita când contul era transferat unei companii offshore. Atunci au fost create majoritatea companiilor identificate în documentele noastre cu obiectivul clar de a submina această directivă. Ajutorul pentru uh, evaziunea fiscală constatat aici se, este considerată noi o formă sistemică și organizată de criminalitate. Vă mulțumesc, mă opresc aici. Mulțumim, domnului Naulin. Multe informații interesante, într-adevăr. Și acum avem o problemă de timp. Uh, putem lucra doar până la 6 și jumătate, deci încă 45 de minute. Lista de vorbitori e lungă. Propun următorul lucru. Întrebare un minut, răspunsuri două minute, dacă se poate. Și domnul Michel va reuși și el, sunt sigur că a fost ministrul de externe, veți reuși și că a fost comisar. Începem cu domnul Luca, vă rog. Domnule președinte, eu nu sunt de acord cu acest lucru. Am discutat că trebuie că misia noastră să aibă mai multe drepturi de întrebare, mai multe drepturi de întrebări suplimentare și noastră nu ne limitați. Avem mai puține drepturi acum. Nu cred că se poate așa ceva. Bun, păi atunci la 18.30 se încheie ședința. Dacă vreți, atunci numai jumătatea din colegii iau cuvântul. Aceasta e alternativa. Aceasta este regula, așa este cu interpreții și avem organizarea conferințelor care ne-a permis până la 18.30 să continuăm. Poate că unii dintre noastre puteți pune întrebări mai scurte și atunci e mai simplu. Domnul Cofort are cuvântul în primul rând. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, foarte pe scurt atunci din cauza timpului pe care îl avem. În primul rând către Filip de Coster. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Ați menționat o sugestie. Ați spus că trebuie să facem uh, un uh, fiu european ca să fim mai uh, eficienți. Vreau să știu cum faceți acest lucru în practică, cum credeți că aceasta va îmbunătăți activitatea dacă am avea o unitate pentru aspecte financiare europene. Ați mai spus de asemenea că aveți 97 de cazuri mm, belgiene care implică Panamaul și vreau să știm ce putem face noi pentru ca să vă ajutăm să duceți la bun sfârșit aceste investigații. Cred că ar fi foarte util. Și în final, pentru domnul Nolin, vreau să vă întreb despre metoda pe care ați folosit-o pentru a cumpăra informații de la informator. Vedem cum procedează autoritățile din uh, Danemarca. Ele cumpără informații. Care este abordarea care v-ar ajuta și puteți să ne recomandați eventual această abordare și pentru alte state membre? Aceasta ar putea duce la o, mai, o combatere a infracțiunilor mai de succes? Da, mulțumesc pentru întrebarea scurtă. Domnul De Costă are cuvântul acum. Da, voi încerca să răspund foarte pe scurt despre unitatea financiară europeană posibilă. S-a discutat deja de acum câțiva ani despre această potențial, acest potențial. Eu nu văd neapărat acum decât uh, nevoia de a analiza, de a vedea împreună ceea ce va urma în următoarele luni și aceasta este una din concluziile pe care o să le tragem uh, din uh, finanțarea terorismului și lupta împotriva finanțării terorismului și anume să avem o echipă de investigație care să fie condusă de aceste unități financiare. Și am uh, citit despre Tracfa și despre fiul belgian care cooperează foarte bine. Sunt, uh, lucrează foarte bine împreună, deci avem un schimb de informații periodic iar în momentul de față ne gândim ce ar putea să fie util pentru colegii noștri în loc să ne să așteptăm să vină o cerință sau să așteptăm o întrebare. Ce, face, ce puteți face pentru cele 97 de cazuri belgiene? Nimic. Depinde de uh, procurorul general pe um, Panama. Nu știu dacă o să-mi răspundă la întrebare sau... Deci, dumneavoastră, momentan, nu veți putea face nimic cel puțin până acum, da. Bun, domnul vă rog. Trebuie să înțelegem că sistemele infracționale internaționale de crimă organizată nu pot fi identificate decât dacă avem informații din interior. La informațiile acestea din interior, pentru a putea să le obținem, două lucruri contează. Nimeni nu se trezește dimineața și se duce ca altruist la o autoritate de anchetă și spune așa s-a întâmplat. Întotdeauna există o întrebare pe care trebuie să ne opunem. E nevoie de bani pentru a le afla aceste lucruri și, doi, protecția informatorului. Această temă este una care se poate rezolva cu o discuție despre un sistem de whistleblower, de avertizori. E vorba de un domeniu foarte amplu, trebuie să ne gândim unde începem cu el și cum putem să stabilim limitele, dar în orice caz o chestiune care ține de legislație. Mulțumesc pentru răspunsurile și întrebările disciplinate, domnul uh, Michel, în reprezentarea domnului Iacek. Da, mulțumesc, domnule președinte, în primul rând, domnule de Coster, fiind dacă n-am prea mult timp, vreau să vă întreb dacă înainte de dezvăluirile documentelor Panama, obținuseți deja în analizele dumneavoastră sau din ceea ce elemente poate pe care le aveați dumneavoastră v-ar permis ceva să intuiți, să aveți o intuiție despre faptul că va veni această revelație. Dacă ați fi putut să trageți semnalul de alarmă înainte sau dacă există anchete pe care le-ați înaintat înainte de revelațiile acestea despre dezvăluirile Panama Papers. Vă mulțumesc dacă puteți să-mi răspundeți la această întrebare, pentru că mi-ați răspuns deja la foarte multe și vă mulțumesc. În al doilea rând, ce așteptați de la Europol? Am impresia în răspunsurile la întrebările scrise că Europolul nu ne dădea impresia că este mulțumit de felul în care se colabora cu instituțiile și unitățile financiare. Aceasta e întrebarea pentru domnul Coster. Uh, da, domnul Clet, sunt absolut de acord cu nemulțumirea dumneavoastră, dar nu sunt de acord cu felul în care vă exprimați această nemulțumire. Eu sunt mai optimist ca dumneavoastră, vreau să acționăm și în legătură cu un element sunt chiar mai optimist ca dumneavoastră. Am avut ocazia să mai iau cuvântul în același subiect. Ceea ce dumneavoastră numiți facilitatorii nu par să fie destul uh, de Um, bine gestionați. Avem senzația că ei scapă de indignarea noastră, de investigațiile noastre și mi se pare destul de șocant să se întâmple așa. Aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră despre felul în care putem ataca această problemă, pentru că fără ei nu ar fi posibil. Nu aș vrea ca ei să se piardă cumva uh, să scape judecății noastre și să vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră despre această lacună. Mulțumesc, domnule Michel, ați vorbit două minute până acum. Nimeni nu a, respect, nu a respectat niciodată timpul alocat la audieri. Când ați pus întrebări, cine vorbește întâi? Domnul de Coster, da. Stimate domnule deputat, o să vă răspund cu cifre la prima întrebare. Uh, în primul rând, în ianuarie 2014, raportul FMI pe Panama în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, în ceea ce privește celula de informații a Panamaului, lucrurile nu merg bine, pentru că ea nu are acces la informațiile despre beneficiarii efectivi, um, nu are destul de multe resurse și lucrurile merg încet. Octombrie 2014, Belgia cere în grupul uh, Egmont, grupul uh, unităților financiare, faptul că există o problemă și că trebuie să facem ceva pentru că nu se cooperează destul. Ianuarie 2016, lucrurile se strică și mai mult, toate lucrurile s-au rezolvat, se spune, februarie 2016, însă Panamaul este o țară care cooperează, aprilie 2016, jurnaliștii scot la iveală documente foarte interesante. Deci această cronologie vă va arăta exact ce vreau să spun. Europolul nu funcționează bine. Eu cred că e o problemă veche, cred că e o problemă chiar foarte veche, pentru că acum câțiva ani erau deja lupte. Fiul pe care îl reprezint eu, celula de informare financiară, este o structură administrativă. În Luxemburg, CRF-ul este judiciară și în alte părți e polițienească. Europolul e o structură polițienească. Deci dacă trebuie acum să ne punem cap în cap modelele, pentru că eu sunt la nivel administrativ și ei sunt la nivelul poliției, uh, E ridicol. Noi am depășit aceste bariere în Belgia, noi colaborăm cu Europolul, cred că și ceilalți pot să o facă, cel puțin măcar acelea care sunt fiuri politi- politienești. Acum domnul Montanie și domnul Cles, dacă doresc să răspundă, vă rog. Da, mulțumesc. Rolul de facilitator este de fapt un fel de a nu lăsa mafiei resursele. Vă amintesc poate de un film de Ferb care arăta cum uh, poate să fie subminată mafia prin subminarea avocaților, în primul rând, uh, care îi apără. Cred că e nevoie însă de o abordare proactivă. Există congrese, de exemplu, de oameni de afaceri în Bruxelles, unde suntem uh, invitați la Hazel, de exemplu, și unde oamenii propun, propun astfel de afaceri. Există foarte multe organizații internaționale, o să fiți mirați să aflați așa ceva. De exemplu, există salonul Șorex al fraudei fiscale, un fel de modă a fraudei fiscale care se, are loc la Moscova, unde se poate cumpăra o societate offshore. Deci, Panama Papers, de exemplu, uh, acest prim forum s-a, a avut loc la Paris chiar, a fost sponsorizat de Le Figaro, PricewaterhouseCoopers și altele. Și ca să spun ceva și către domnul Cofod, mi se pare foarte important uh, că lansatorii de alertă sau avertizorii gratuiți, m-ați întrebat despre ei, în Germania am avut o carte de uh, informare. La Lichten, în Liechtenstein au fost cumpărați uh, anumiți lucrători uh, la bancă pentru a putea să aflăm niște lucruri despre un caz în curs și aceasta se numește de fapt corupție până la urmă, dacă ne uităm la ea. Da, mulțumesc foarte mult, spune președintele acum din partea PPE-ului, domnul Ludek Niedermayer are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Toate aceste informații pe care le-am aflat de la documentele Panama țin oarecum de trecut, pentru că între timp foarte multă legislație a fost schimbată. Deci întrebarea mea este în ce măsură totul se schimbă dacă îmbunătățim legislația Vorbesc aici de efortul legislativ anti-spălarea banilor și altele similare. Aș dori de asemenea să mă gândesc și la viitor și aș vrea să vă spun că avem pe rol mai multe schimbări în ceea ce privește legislația anti-spălare de bani, standardele OECD pentru schimbul de informații standardizate care vor fi implementate anul viitor și vreau să vă întreb în ce măsură aceasta se va putea implementa, în ce măsură va reduce de fapt și problema. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Da, mulțumesc foarte mult. Înainte să răspundem de aici de sus, de la prezidiu, aș vrea să-i dau cuvântul domnului Domnul Montaniar? De mine vorbiți? Președintele de cuvântul domnului Montaniar. Da, în ceea ce privește întrebările pe care mi le-ați spus, trebuie să răspund că oamenii din industria financiară încearcă să facă identificarea fondurilor, când însă nu pot identifica um, sursele sau beneficiarul real și au dubii despre o tranzacție, trebuie să facă o declarație de, la celulele de informare financiară. De fiecare dată însă când există ameliorări în directive, de exemplu a patra directivă împotriva spălării banilor, îmbunătățește așteptările pentru aceste profesii și pentru supraveghetorii Uh, din domeniu, ceea ce permite imediat o ameliorare a sistemului. Însă, de fiecare dată că există un uh, domeniu în care o legislație permite să ascundă sau să modifice anumite lucruri, bineînțeles că atunci automat vor exista semne de slăbiciune în sistem. Ceea ce trebuie să facem este să ne bazăm pe experiența pe care o avem și să încercăm să modificăm ceea ce avem. Există legi, există practici ale acestor instituții de supraveghere financiară, există competențe deja obținute în anumite țări, nu există o rețetă singură, unică pentru a pune capăt uh, spălării de bani. Eu nu cred, sunt destul de pesimist, nu cred că se poate anula acest fenomen, se poate reduce, nu putem să le eliminăm cu totul. Cam atât. Da, mulțumesc. Cine mai dorește să completeze ceva? Da, dumneavoastră, vă rog, domnule Cles. Într-adevăr, o îmbunătățire legislativă în anumite țări e de dorit. Belgia nu așteptă cea de-a patra directivă pentru a impune așa numita due diligence în 2010, fișierul, fișierul de identificare a beneficiarilor economici și regimul de transferuri de fonduri. Dar din experiența pe care o am, dacă uh, Ordinea, ordinul experților contabili din Belgia impune controle la cabinetele de experți contabili și la avocat. Uh, există așa ceva? La avocat nu există deloc un astfel de, un astfel de, un astfel de control. Când am cerut un fișier la avocați, niciodată nu am putut primi un răspuns nici la cele mai mari firme de avocați. Deci problema cea mai mare nu este atât lipsa legislativă, ci și lipsa de mijloace la nivelul justiției naționale și cred că colegii mei uh, străini o să fie de acord cu mine. Avem norme foarte bune, dar suntem de fapt uh, lipsiți de mijloace de a, pentru a le pune în aplicare, fie că e vorba de aspectele de justiție, de magistratură sau de poliție. Mulțumesc. Și aceasta este chiar o catastrofă. Mulțumesc. Domnul Naudin. Da, după părerea mea, modificările legislative merg în direcția care trebuie. În calitate însă de anchetator pot să mă uit însă față de trecut, nu neapărat față de prezent și viitor. Așa este natura muncii mele, deci nu pot să vă spun care vor fi consecințele, dar în ceea ce privește procedurile legislative sunt anumite lucruri care mi se par foarte importante și la nivel european. E vorba, în primul rând, că avem noi nevoie în Europa de o definiție clară a ceea ce este frauda fiscală și astfel o armonizare a acestei infracțiuni în Europa, ceea ce ar însemna că ajutoarele legislative care sunt diferite de la stat la stat să devină standard. Ar trebui de asemenea să devină standard și faptul că întotdeauna evaziunea fiscală este un prim pas către spălarea de bani. Nu este întotdeauna această definiție valabilă în toate statele. Altceva trebuie să fie garantat faptul că propria spălare de bani sau spălarea de bani autonomă este uh, infracți- o infracțiune și că există anumite proceduri care sunt finanțate ilegal, dar sunt la fel de grave ca celelalte. Trebuie reglementate toate aceste chestiuni la nivel european. Mulțumesc că o să notăm aceste propuneri. Domnul Baie, din partea socialdemocraților, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, o întrebare pentru domnul Costar. Am vorbit despre facilitator, despre mm, intermediari care sunt întotdeauna în spatele unei astfel de acțiuni. E nevoie de vigilență mai bună uh, cu privire la toate tranzacțiile financiare. Dumneavoastră însă care sunteți pe teren aveți senzația că există o diferență între diferitele profesii și cum putem să modificăm legislația pentru ca să facem ceva pozitiv. De fapt am auzit că în ianuarie o să se modifice anumite aspecte ale legislației despre intermediari. Ați vorbit despre colaborare, eu aș vrea să știu care e punctul dumneavoastră de vedere care sunteți un actor de pe teren, cum funcționează colaborarea între diferitele state membre și între dumneavoastră și instituțiile europene, Europol, Eurojust, Eurofisc și celelalte. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră. Și o ultimă întrebare mai amplă. Știți că legislația europeană de luptă împotriva spălării banilor se va îmbunătăți, deci în vederea acestor uh, modificări, aș vrea să știu care sunt lucrurile pe care am putea noi să le facem pentru ca să vă ajutăm în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Cine dorește să răspundă? Domnul de Coster. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep să răspund rapid și cu câteva cifre. Am vorbit despre fraudă fiscală și dumneavoastră m-ați întrebat care este cooperarea cu celelalte state sau uh, dacă există. În 2015 am comunicat autorităților judiciare 8 dosare de fraudă fiscală gravă, organizată, care nu, însă nu priveau Belgia. E vorba de o fraudă fiscală în detrimentul um, francezilor. Am făcut uh, un dosar pentru, state, pentru țările de jos, două pentru Madagascar, unul pentru Singapore. Anul trecut um, din, pentru anumiți cetățeni, cetățeni belgieni din afară. Am avut un singur uh, dosar pentru cetățeni din Luxemburg, un dosar și acesta comunicat de către o autoritate parteneră. Aceasta vă arată cam cum lucrăm. Deci trebuie să mă înțelegeți, în ceea ce privește frauda fiscală avem progrese mari de făcut. Nu e vorba numai de cooperare aici. Putem discuta cu colegii mei de la TRACFA când ne aduc uh, dosare de spălare de bani în care sunt cu prejudiciu pe bugetul francez, îi interesează. Când le cer dosarele uh, celor care fraudează, uh, belgieni care fraudează Belgia, nu îi interesează, n-au nimic de a să-mi dea. E o chestiune care ține de prioritate până la urmă. Deci, cred că trebuie să revenim la altă definiție. Un alt exemplu care o să vă surprindă, o cooperare pe care am lansat-o cu celula din Luxemburg, este un caz care merită menționat aici. E vorba de un caz de falsă fraudă fiscală. Deci există o mică sută de milioane de euro care pleacă la Luxemburg, care vine de la o societate care a dat faliment acum 10 ani, cu foarte multe persoane care au ieșit uh, la șomaj direct și fiind dat că acum se iartă practic greșeala, se spune, da, am comis o fraudă fiscală, aș vrea să regularizez situația. Nu, pentru că a existat un abuz de bunuri sociale, de bunuri publice și Luxemburgul trebuie să colaboreze pentru că au detectat că mecanismul de fapt era o încercare de dublă fraudare. Deci, vedeți că funcționează. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să mai completeze? Domnul Cles? Da, pentru a aduce o notă de optimism, cooperarea pe care am avut-o a fost foarte bună cu Eurojust și Europol prin semnarea convențiilor pentru echipele comune de anchete. Aceasta ne oferă practic posibilitatea de a nu mai trebui să trecem prin sistemul uh, împovărător al Comisiei Rogatorii la nivel internațional, ci de a face cereri directe între statele membre. Uh, mi s-a întâmplat, de exemplu, uh, să fac astfel de cereri care în aceeași zi să se rezolve, de exemplu, cu Varșovia. Există uh, și posibilitatea de a asuma uh, cheltuielile necesare și pentru comisiile rogatorii, de exemplu, în special pentru țări precum uh, Marocul sau altul, pentru cheltuielile financiare ale statului respectiv. În ceea ce privește Comisia uh, Rogatorie Internațională, acest lucru se întâmplă atunci când există o țară europeană care nu răspunde niciodată și la nivel internațional lucrurile nu sunt foarte clare. Uh, pentru că mi s-a întâmplat uh, să lucrez cu țări precum uh, uh, țări precum Rusia sau altele cu care am lucrat foarte bine, dar nu întotdeauna. Mulțumesc. Bitte. Meine Frage richtet sich an Mulțumesc. Întrebarea mea se adresează domnului Naulin. Ați vorbit despre importanța consilierilor de depozit credit și ați spus cât de important este să avem astfel de contacte, cum a fost cazul Mossack Fonseca, și să ofere consultanță beneficiarilor. Aș vrea să știm însă ce putem face noi pentru ca să nu-i mai pedepsim numai pe pești mici din cauza unor mici evaziuni fiscale, ci să ajungem și la balenele mai mari. Dumneavoastră, în răspunsurile dumneavoastră, ați uh, răspuns că 95% din uh, cazuri au uh, Luxemburg ca bază și băncile sunt germane. Deci sunt decizii care se iau la nivel mult mai înalt uh, în ierarhia băncilor și, uh, și anume de a depune banii în filiale, uh, țintit în filiale din Luxemburg. Deci întrebarea este cât de departe merge activitatea noastră de urmărire penală și împotriva unor persoane care sunt în bordul sau managementul unor bănci germane și au răspunderea pentru astfel de structuri. Și altă întrebare se referă la felul în care merge presiunea timpului, pentru că sunt timpuri, uh, sunt calendare de prescriere. A spus că în 2003-2005 a început dosarul și există și un termen de prescriere. Ce se întâmplă cu prescrierea? Există o, un pericol în, uh, în aer, ca să spun așa, să nu mai putem pedepsi proceduri penale, de fapt, acțiuni penale, pentru că exact ne aspiră timpul. Mulțumesc, domnule Luche. Vă rog să răspundeți. Sigur că putem identifica consilierii din bănci, în primul rând. Și se mai știe cum lucrează aceștia. Sigur că verificăm și diferitele ierarhii, dar atunci trebuie să găsim și urme concrete pe lângă o faptă concretă și atunci lucrurile se complică. Ideea este că băncile germane au companii fică, nu doar în Luxemburg, dar cele pe care le au în Luxemburg sunt companii fică regionale și desfășoară activități normale, ca și cu alte subsidiare. Datele noastre s-au concentrat uh, pe Luxemburg, dar nu e neapărat, nu putem spune că, Germ- că acea bancă și-a creat acolo o subsidiară în acest sens. Nu. Și atunci responsabilitățile nu sunt doar acolo la persoanele care acționează în Luxemburg, ci și în Germania. Și dacă nu reușim să urmărim persoanele fizice, facem ceea ce spuneam, pentru că nu avem un drept care să ne permită să pedepsim companiile, pedepsim persoanele juridice. Nu avem uh, perioada de prescriere, dar studiem mai ales cazurile grave. Uh, unele perioade de. Dar nu avem perioade de prescriere pentru că aceasta este suficient de lungă. Mulțumesc pentru răspuns. Din partea ALDE, doamna Maite. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, ați adus uh, idei și sugestii extrem de interesante de care vom ține cont. Dumneavoastră ați citat uh, și Gafi și acesta a fost invitat la a doua întâlnire a comisiei noastre, dar nu s-a prezentat, dar uh, Așa cum știm, contribuția acestui grup uh, n-a fost una prea bună. Consiliul uh, tocmai uh, a negat uh, criteriile noastre și în special în ceea ce privește impozitul pe societăți, deci nu va fi ușor ca lista de paradisuri fiscale să fie cu adevărat eficiente. Ați vorbit despre intermediar, despre facilitator. Domnul Michel v-a întrebat cum putem interveni mai eficient și dacă se vorbește despre modus operandi, tot ce am învățat, am învățat în urma acestor dezvăluiri și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că în cadrul directivei antispalare de bani sau în uh, cadrul normelor ad hoc am putea să facem ceva asemănător cu ce s-a întâmplat în domeniul uh, terorismului și companiile aeriene. Pentru că e vorba de inginerie matematică ca să putem identifica aceste fluxuri și să vedem cine sunt acești facilitatori, acești avocați sau bănci care apar de mai multe ori. Poate ne puteți da sugestii, pentru că noi avem voință politică, dar nu suntem experți pe această temă. Doream să vă întreb uh, și ce părere aveți despre amnistia fiscală. În țara mea, în Spania, s-a făcut acest lucru și aceasta um, uh, generează practic uh, impunitate, iar pe de altă parte dorim să evităm greșeli pe viitor. Dumneavoastră ați spus că legile sunt bune, dar lipsesc mijloacele necesare. Asta... Mulțumesc, stimată colegă. Cine dorește să răspundă amnistii fiscale? În ce țări există? Belgia. Vă rog, să începem cu de Coster. Cu în Belgic. Da. În ceea ce privește uh, Celula pentru probleme fiscale o cunoaștem foarte bine în Belgia. S-au făcut uh, patru astfel de procese de reglementare. Uh, prima nu a avut rezultate prea bune, a doua și a treia au avut un rol mai important, dar uh, situația este destul de complicată. Însă aceasta nu ne împiedică să facem ceva. Și dosarul pe care l-am prezentat de spălare de bani uh, în cazul unui faliment uh, bancar fraudulent este practic uh, un lucru descoperit cu ajutorul cel, celei de treia reglementări fiscale. Acest lucru este practic o decizie la nivel guvernamental, nu ține de noi, dar trebuie să ni se permită să lucrăm în astfel de cazuri și să nu se utilizeze astfel de situații pentru a spăla și mai mulți bani uh, proveniți în urma uh, delictelor. Cred că acest lucru ar putea fi pozitiv. Mulțumesc. Cine mai dorește? Domnul Olin. Revenind la problema consilierilor, nu se pot face prea multe, pentru că e dificil de aflat ce face cu adevărat uh, un astfel de consilier fiscal. Ce se poate face este să construim, includem anumite mecanisme și obligații de notificare, să verificăm concerne mari și acestea să verifice și ele și să notifice dacă constată astfel de fapte. O astfel de măsură ar fi cu adevărat utilă. Și aici, cum spuneau și colegii, trebuie văzut că anumite proceduri, anumite dispoziții legale ar trebui și transpuse. De multe ori asta costă bani, timp și angajați. Mulțumesc, văd că nu mai există alte întrebări. Domnul Montanie, următoare. Fabio De Masi. Bara, da, domnul Montanie, vă rog. Je disais juste, moi je suis incompétent pour juger. Da, eu nu sunt competent pentru a mă pronunța aici în legătură cu reglementarea fiscală. Uh, noi ținem cont de acest lucru, dar nu intră practic uh, între activitățile noastre. Ce am observat noi a fost că justiția poate să condamne și alți intermediari, nu numai băncile, de exemplu uh, consilierii, avocații sau alții, iar uh, sarcina noastră este să ne asigurăm că banca și-a făcut datoria și a făcut declarația de suspiciune. Este o chestiune foarte specifică și dacă ar trebui să facem progrese, ar trebui să ne asigurăm că în cadrul UE controlul unui grup cu toate filialele sale se face fără să mai existe limite la nivelul frontierelor. Iată unde trebuie să intervină revizuirea uh, directivei pentru ca această cooperare să fie sistematică și obligatorie și să, rec- să se recunoască faptul că supervizorii unui grup a uh, companiei mamă a acestui grup are obligația să transmită informațiile și să coopereze. Este un element absolut esențial pentru că dacă vorbim despre competența mea uh, pentru grupurile bancare și de asigurări, în principal e vorba de companii multinaționale. Mulțumesc. Următoarea întrebare. Domnule Maze, întrebarea mea este pentru domnul Naulin. Știu că nu vă place să vă referiți la legislație, dar aici lucrăm la directiva împotriva spărării banului și acolo există o mare portiță de scăpare, după părerea mea. Dacă că acolo se spune că se pot introduce uh, detectoare de formă, ne puteți ne puteți explica de ce o companie ar putea fi, a avea această justificare de a nu, nu face aceste verificări? Și în al doilea rând avem astfel de legislație și în Germania acum cu uh, notificarea companiilor din afara UE și a eventualelor companii tip uh, căsuță poștală. Mulțumesc, vă rog. Mereu mă tem de această creativitate a celor care folosesc astfel de portițe de scăpare. În principiu, fiecare companie știe cine este cel uh, puternic, cel care profită până la urmă. Lucrurile se pot îmbunătăți, dar nu pot fi făcute perfect. Se pot uh, îngusta aceste canale, ca și la fotbal. Nu poți evita până la urmă să mai și primești câte un gol. Deci trebuie să creăm reguli care dau un rol acestor companii și acestor companii de servicii financiare să îi numească până la urmă pe cei responsabili. Mulțumesc pentru întrebare. Eva Jolie din partea verzilor, pe scurt, dacă se poate. Doamna Jolie, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să spun că uh, Panama Papers uh, uh, ne arată că a sosit momentul să vedem ce se întâmplă cu acest sistem care nu funcționează pentru că autoritățile de control n-au reușit să facă nimic și anchetatorii nu sunt în stare să-și facă datoria și să aplice sancțiunile necesare. Aș avea o întrebare pentru domnul Montanier. Aș dori să ne spuneți uh, care este avantajul de a fi în același timp autoritate de control prudențial pentru bănci și companiile de asigurare, pentru riscurile bancare și cele de spălare de bani. Nu considerați că este un domeniu de acțiune pur și simplu enorm? și aș dori să știu care sunt sancțiunile la care v-ați gândit uh, pentru BNP și Societe General pentru uh, toate societățile offshore pe care le-au creat uh, prin uh, Mossack Fonseca. Știm foarte bine că aceste societăți sunt în măsură de, în proporție de 99,99% ,99 um, societăți delinvente. Mulțumesc, domnul Patrick Montanier. Întrebarea pentru dumneavoastră. Hello. l'avantage de cumul Mulțumesc. Da, avantajul de a avea acces uh, în același timp la activitatea unei societăți financiare și de a vedea dacă se respectă uh, în același timp uh, regulile antispălare de bani înseamnă că ne oferă capacitatea de a înțelege și mai bine structura unei astfel de entități atunci când își organizează activitatea. E adevărat, pe de altă parte, că domeniul um, de activitate este enorm, fie că e vorba de uh, siderurgie și uh, China sau alte activități. Deci nu putem controla în permanență toate entitățile în fiecare an la fața locului. Până la urmă trebuie să facem anumite alegeri și să avem anumite orientări. dacă e vorba acum de acele instrumente offshore în străinătate care sunt create. În principiu ele nu sunt ilegale prin natura lor, însă pentru a putea sancționa băncile, ar trebui să vedem dacă ele au transferat fonduri din Franța către aceste offshore-uri, nerespectând legislația franceză sau uh, dacă organizat uh, plecând de la sediul lor activități în cadrul filialelor care nu respectă regulile locale sau dreptul internațional. E foarte greu de controlat acest lucru pentru că noi nu suntem o autoritate judiciară. Uh, și de multe ori nici măcar nu ne putem deplasa la fața locului pentru că nu obținem acordul necesar pentru a vedea ce se întâmplă în aceste filicale, filiale care au fost uh, create uh, atunci când e vorba, de exemplu, de băncile din Franța. De multe ori am primit răspunsuri din partea autorităților respective spunându-ne că <coughs> acest um, permis se acordă doar atunci când uh, clientul respectiv își dă autorizația, deci nu folosește la nimic. Avem nevoie, deci, de uh, posibilitatea de a interveni când se încalcă o lege din Franța sau uh, legea care intervine atunci când e vorba de controlul cât mai complet al grupului respectiv. Dar problema este că nu ne putem deplasa în țările respective de cele mai multe ori. Mulțumesc, mai am acum doi vorbitori pe lista de vorbitori. E vorba de doamna Ramona Tom și Anelize Doț și după aceea 20 de secunde Ana Dumeș cu o întrebare. Te rog, Ramona. Romana e numele meu, nicio problemă. O întrebare foarte scurtă și foarte concretă pentru toți trei, dar uh, poate pentru celul care știe, de fapt. Ce părere aveți despre definiția persoanelor expuse politici, politic? în, în cadrul directivei anti-spălarea banilor? Credeți că este prea restrânsă, prea extinsă sau e corectă? Adică domeniul de aplicabilitate. Foarte bună întrebare. Cine dorește să răspundă, domnule președinte? Nu cred că mai trebuie să adăugăm ceva la această definiție, dar ceea ce lipsește în momentul de față este o bază de date foarte mare cu nume din toată lumea când vorbim de persoanele expuse politic în Europa sau în țara mea, de exemplu, e foarte de văzut, ușor de văzut cine cine, dar când traversăm frontierele, e mult mai problematic, mai ales pentru instituțiile financiare, unde Comisia Europeană, de exemplu, cred eu, trebuie să ia o inițiativă pentru a clarifica lucrurile, pentru a pune la dispoziție un instrument mult mai clar pentru actori. Mulțumesc, domnul Cles. Nu? Da? Domnul Naulin, nu, nu dorește să răspundă. Domnul Montanier. E o definiție foarte amplă pentru noi, pentru ca să verificăm e întotdeauna dificil, pentru că, într-adevăr, nu avem o bază de referință, deci ne trebuie o imagine pe baza unor criterii de anchetă pe care le facem la fața locului. Trebuie să vedem dacă instituțiile credibile au încercat să identifice la maxim toate persoanele care intră sub această definiție. Această definiție care a fost extinsă pare foarte amplă. E o dificultate pentru legislator să ai, pe de-o parte, și nevoia de eficiență, dar, pe de altă parte, și respectarea unei vieți private, care, um, pentru că aceste lucruri au um, o repercusiune pe familia apropiată. Deci trebuie să luăm definiția așa cum este și să vedem dacă e bine aplicată. Mulțumesc! Și acum, doamna Doți. Mulțumesc, iertați-mă că n-am fost mai devreme în sală pentru că am fost cu bebelușul meu sus, care e foarte interesată de aceste subiecte. Oricum, vreau să vă întreb ceva despre coordonarea um, instrumentelor. Cineva a spus că e nevoie de un, um, o instituție de supraveghere financiară europeană pentru a avea o coordonare mai bună a echipelor. Alții spun că e nevoie de o mai bună gestiune a structurilor existente și știu că există și îngrijorări în legătură cu resursele. Nu trebuie să avem prea multe informații, De întrebare, dacă trebuie să facem mai multe pentru a avea o arhitectură comună europeană pentru un schimb de informații. În primul rând în ceea ce privește tranzacțiile suspecte, dar și în al doilea rând în ceea ce privește beneficiarii Credeți că ceea ce avem acum ca structură e suficient? Dacă trebuie schimbări, credeți că putem să avem încredere în instituțiile pe care le avem acum? Sau e nevoie mai degrabă de o chestiune paneuropeană, mai degrabă decât specifică pe țară, așa cum este acum? Mulțumesc! Mulțumesc! Cine dorește să răspundă? Domnul de Coster. Foarte pe scurt. Eu cred că așa numitul FIU european instituții financiare ar putea să fie o opțiune interesantă dacă vorbim despre o analiză comună din partea lor. Asta este ceea ce e necesar uh, clar acum. La fel ca și Eurojustul. Eurojustul uh, înseamnă oameni în jurul uh, mesei care discută despre o strategie comună, la fel și cu efai ul Nu cred că avem nevoie de ceva de tipul OLAF sau de ceva atât de mare ca OLAF-ul, dar e nevoie de ceva clar de stabilit ceva clar. Vreau să vă dau un exemplu. În iunie am decis împreună cu Franța, având în vedere euroul 2016, să colaborăm pentru că s-ar fi putut să se întâmple ceva din punct de vedere terorism. Am decis de aceea să fim uh, de serviciu 24 din 24 și nu s-a întâmplat nimic. Franța a abordat problema în cadrul structurilor existente. Nu a primit însă niciun răspuns în legătură cu cooperarea. Deci dacă ne gândim să facem ceva, trebuie să fim disponibili să răspundem la orice cerință imediat. Din păcate, lucrurile s-au întâmplat după aceea, dar noi eram pregătiți. Trebuie să dezvoltăm de aceea un mecanism și nu cred că Parlamentul European ar putea să câștige, dar dacă își schimbă mentalitatea oamenilor e foarte uh, bine. Acesta este cel mai important lucru, să schimbe mentalitatea oamenilor. Da, mulțumesc. Domnule Montagnier, mai doriți să mai să spuneți ceva din partea franceză? Nu, nu neapărat. Bine, atunci mulțumesc. Mai avem 20 de secunde. Întrebarea doamnei Gomes, vă rog. Mulțumesc, domnule procuror Claes, ați vorbit despre erorile GAFI. Um, ați vorbit și de, de exemplu, uh, erorile în legătură cu Panama a gafiului. De exemplu, când vorbim de a patra directivă um, pentru spălarea banilor, întrebarea este dacă nu ar trebui să investigăm totul din perspectiva beneficiarului ultim. Ceea ce mă îngrijorează cel mai tare este răspunsul, este lista paradisurilor fiscale. Cred că putem face acest lucru la nivel internațional, să întocmim lista și când uh, la început uh, se vorbea despre lista țărilor, odată ce trec anii, țările ies de pe listă. Și vreau să vă dau un exemplu. Monacoul a fost scos de pe listă. Articolul 1 din decretul care permite să fii non-rezident și să-ți demonstrezi în continuare facturile de electricitate, gaz și așa mai departe, e foarte problematic că lucrurile, lucrurile s-au schimbat așadar, nu mai există aceleași criterii. Da, mulțumesc. Da, vă rog, domnule de Coster, vreți să răspundeți. Da, vreau să adaug și eu ceva ca răspuns. Am în fața mea lista și caut un stat degeaba, văd. Poate că Parlamentul poate să-mi răspundă de ce nu e pe listă. De ce statele Delaware nu se găsesc pe listă. De ce nu le văd aici? Pentru că Delaware-ul a găzduit Mossack Fonseca, răspunde un alt intervenient. Da, e o chestiune pe care am identificat-o și noi. Trebuie să continuăm cu căutările și cercetările. Cred că avocații americani fac lucrurile mult mai bine în țara lor decât noi sau decât cei din Panama, dar o să încercăm să descoperim aceste lacune. Vreau să vă mulțumesc foarte mult celor patru paneliști. Am avut informații foarte importante, foarte interesante, pe care urmează să le mai analizăm. Mulțumesc foarte mult pentru disciplina colegilor din această a doua parte. Aș vrea să mai completez că miercuri la ora 11 îl avem pe profesorul Iosef Stiglitz, care, va, care este purtătorul premiului Nobel, deținătorul premiului Nobel economic, care a fost expert în Comitetul Panama și care vine o oră jumătate la noi pentru a avea un schimb de opinii cu dânsul. În al doilea rând, pe 7 decembrie vine domnul Moscovici și președinția malteză și slovacă pentru ca să discutăm despre ceea ce se întâmplă în moment domeniul fiscal acum și ce se va întâmpla pe viitor și după aceea în anul nou vom continua activitatea noastră investigativă și mulțumesc foarte mult. Încheiem ședința, mulțumesc foarte mult interpreților și noi vă mulțumim pentru aceste cuvinte și vă urez o seară plăcută. Un minut am depășit. Good. Thank you very much.